Colleagues, I'm going to make a quick start this morning because... Dragi colegi, începem pentru că ordinea de zi este foarte încărcată. Vă rog să vă ocupați locurile. Deci avem mai întâi adoptarea ordinii de zi. Avem câteva modificări. Puteți observa că uh, ordinea de zi a fost modificată. Sper că aceste modificări le puteți uh, accepta cu toții. Acum schimbări la proiectul de ordine de zi. Schimbul de opinii cu domnul Timmermans a fost uh, amânat pentru dat, pe data de 22 martie la 5 la 17.30 s-a adăugat un uh, punct 13, e vorba de prezentarea comisiei um, a propunerii uh, de, deciziei Consiliului privind aplicarea acquis Schengen. Va fi o um, prezentare scurtă de o jumătate de oră după masă raportor va fi domnul Melo. Dacă nu aveți obiecții la această agendă modificată, o considerăm adoptată. Profilul lingvistic al ședinței, uh, din păcate, nu vom avea interpretare în croată și irlandeză. Uh, apoi avem uh, adoptarea recomandărilor cooperatorilor conform regulii 205, desemnarea de raportori. Doamna Grisbeck a fost aleasă coordonator, nou coordonator din partea grupului ALDE și o felicit. Deci, desemnarea raportorilor. Domnul Lenar de la PPE a fost numit raportor pentru raportul folosirea sistemului de informații Schengen SIS, domnul Coelho de la PPE, uh, tot în legătură cu SIS uh, și domnul Coelho tot în legătură cu un raport privind sistemul de informații Schengen, doamna Grisbeck de la ALDE, recunoașterea reciprocă a înghețării activelor și ordinilor de confiscare, doamna Ernst de la GUE, propune de regulament al Parlamentului și Consiliului privind protecția persoanelor în legătură cu procesarea datelor personale de instituțiile europene, doamna Laura Stindra, SCD, și este propunerea de regulament privind respectarea vieții private și a datelor personale în comunicații electronice. Domnul Mero de la PPE la raportul privind propunerea decizia Consiliului privind aplicarea prevederilor acheului Schengen în domeniul sistemului SIS în Croația. Și raportor pentru aviz, domnul Iezec de la ALDE a fost numit raportor pentru aviz la bugetul 2018 și bugetul rectificativ, bugetul, și um, da, bugetul rectificativ la bugetul 2017. Puteți accepta aceste recomandări, le considerăm acceptate. Trecem la punctul 3, acte delegate și acte de punere în aplicare. E vorba de un raport privind aplicarea și delegarea prerogativelor conform regulamentului 98-2013 Uh, privind uh, punerea pe piață și folosirea explozivelor. Um, avem, putem reacționa până la 1 decembrie 2017 uh, dacă Parlamentul nu dorește să prelungească delegarea prerogativelor până pe 2 septembrie 2017. 17 um, trebuie să se prezinte raportul, să se examineze eventuale probleme privind fezabilitatea și um, dezirabilitatea unor schimbări. Există posibilitatea extinderii regulamentului pentru a acoperi și utilizatorii profesionali uh, privind um, explozibilii fără programare. Uh, prerogativele au fost delegate de la 1 martie 2013 uh, și raportul trebuie făcut 9 uh, luni înainte de expirarea perioadei de delegare, adică până pe 1 iunie 2017. Um, astăzi, la ora 12.25, va avea loc un vot, așa că vă rog să vă pregătiți cardurile de vot. Trecem acum la uh, următorul punct de pe ordinea de zi modificată. E vorba de raportul privind sistemul Dublin. Raportorul este Cecilia Wikström. După cum știți, în cadrul Consiliului, în, în cadrul reformei sistemului de azil sistem, uh, sistemul de, avil, de azil Dublin, uh, Comisia a făcut o propunere de modificare. Voi da cuvântul doamnei raportor Wikström să-și prezinte proiectul de raport, dar mai întâi doresc uh, să um, amintesc că e vorba de o procedură de recast conform regulii 104 și uh, amendamentele se aduc doar la părțile codificate. Deci, uh, părțile albe trebuie să fie excepționale și întotdeauna justificate. Dacă nu, sunt inadmisibile. Acum dau cuvântul Cecilie Wikström să-și prezinte proiectul de raport. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că putem fi cu toții de acord că în ultimii ani am constatat colapsul total al sistemului de la Dublin. De fapt, acesta nu a funcționat niciodată așa cum s-a dorit. Sistemul actual pune presiuni nerezonabile asupra statelor membre din prima linie și uh, solicitanții încearcă să evite să fie înregistrați când intră în Uniunea Europeană, depind astfel de traficanți și statele membre nu pot să registreze solicitanții pentru că se tem uh, că apoi uh, vor trebui să evalueze cererile. Comisia ne dă acum posibilitatea să regândim complet um, carențele sistemului de azil Dublin și eu cred că este posibil posibil să creăm un sistem de avir robust și bine organizat în Europa, dar trebuie să fim cu toții suficient de curajoși pentru a examina noi soluții și să ieșim odată pentru totdeauna din tranșee. Un lucru trebuie să fie clar. a trecut vremea compromisurilor de dragul compromisurilor, compromisurilor care uh, Uh, nu vor face, ne vor permite să facem față realității și de data aceasta trebuie să creăm un sistem cu adevărat funcțional. Filosofia mea generală în acest raport se bazează pe patru idei. Întâi, fiecare stat membru trebuie să participe la sistem. Primirea solicitanților de azil nu mai poate să rămână responsabilitatea câtorva state membre doar. În al doilea rând, gestionarea granițelor externe trebuie să uh, fie realizată bine, adică statele membre din prima linie trebuie să înregistreze toți solicitanții și să gestioneze și să apere granițele externe ale Uniunii Europene. În al treilea rând, deplasările secundare ale solicitanților trebuie oprite. Trebuie să ne asigurăm că nu se lasă posibilitatea de a alege destinația. Și Um, solicitanții trebuie să rămână în sistemul oficial. Deci posibilitățile de a ieși din sistem trebuie îndepărtate și, în ultimul rând, sistemul uh, solicitanții trebuie să aibă încredere în sistem. Trebuie să se ofere informații mai bune într-o fază foarte timpurie, protecție uh, pentru minori și persoane vulnerabile și un sistem care să garanteze un acces rapid la o procedură de azil echitabilă. Acestea sunt principalele elemente. Acum, care sunt propunerile concrete din raportul meu? Întâi, când vine vorba de solidaritate și uh, mecanismul de uh, alocare de cote pentru a corecta sistemul, um, anumite state membre ar prefera în continuare măsuri ad hoc luate de Consiliu, nu un sistem obligatoriu de relocare. Eu sunt convinsă că niciodată nu va funcționa un astfel de sistem. Este tocmai politica aplicată în ultimii ani. De exemplu, directiva privind protecția temporară este un uh, astfel de sistem sau uh, mecanismul uh, alerte, de alertă timpurie nu au fost niciodată folosite în criza din 2015. În schimb, s-au luat decizii de urgență de relocare uh, și statele membre nu au relocat nici măcar o parte mică din solicitanții pe care s-au angajat să îi primească. Deci, e clar că un sistem cu decizii ad hoc luate de Consiliu va fi cu siguranță un eșec și în viitor. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și, dacă nu, la următoarea criză, un nou sistem Dublin din nou va colapsa. Mă tem că sistemul Schengen nu ar supraviețui dacă permitem acestei situații să continue. Este grav ceea ce vă spun. Avem nevoie acum de un sistem pragmatic, automat și obligatoriu de relocare a solicitanților din statele membre din linia întâi care suferă de povere excesive. Trebuie să analizăm carențele deciziilor de relocare din 2015 pentru a crea un sistem care să funcționeze în realitate. Propun să ne bazăm pe propunerile Comisiei de, privind relocarea, dar să le elaborăm în proiectul meu de raport elimin procedurile de admisibilitate pre-Dublin pentru că ar crea poveri nerezonabile pe umerii statelor membre prin linia întâi. Propun introducerea unui mecanism simplificat de reunificare familială care să ofere posibilități rapide de reunificare familială fără proceduri complicate între statele membre, proceduri care până acum nu au permis uh, reunificarea familială. Propun de asemenea un uh, mecanism simplu de matching care să permită unor solicitanți să ceară unui stat membru să-și asume responsabilitatea pentru cererea sa, chiar dacă, conform regulile, acest stat membru nu, nu este obligat să facă acest lucru. Decizia de a aplica, uh, de a, de a accepta solicitarea, va reveni statului membru, dar statul membru poate să, ă, solicitantul poate să dea diverse motive, de exemplu, care familie în țara respectivă, ă, că ă, a aplicat pentru un post în țara respectivă, cunoaște limba sau și așa mai departe. Deci ar fi o clauză discreționară la articolul 19. Logica este că dacă un stat membru știe că va primi uh, conform uh, modelului uh, alocării colective un anumit număr de solicitanți, uh, e mai bine să primească solicitanți care doresc să meargă în țara respectivă, în loc de solicitanți care ar fi alocați țării respective în mod automat. Propun și posibilitatea ca solicitanții să se înregistreze ca grup și să fie transferați împreună. Asta nu înseamnă că ar avea dreptul să aleagă un stat membru, dar ar oferi dreptul de a fi relocați ca grup de prieteni sau oameni care au călătorit împreună în același stat membru. Astfel, am evita dispersarea grupurilor de persoane care au, au călătorit multă vreme împreună. Astfel, s-ar reduce riscurile de deplasări secundare și s-ar simplifica procedurile administrative din uh, statele membre, limitând nevoia mm, de numeroase traduceri și interpretări. De asemenea, propun un sistem de tranziție, de distribuție, pentru statele membre cu puțină experiență în primirea solicitanților de azil ar primi mai puțin solicitanți în primii cinci ani pentru a le permite să creeze facilități, să-și uh, formeze personalul și așa mai departe. Și statele membre care au primit mulți solicitanți ar uh, primi mulți uh, în primii ani, dar încet, încet ar primi mai puțini. Cred că este un sistem echitabil și astfel statele membre care nu au dorit să se implice foarte mult uh, vor putea încet încet să se adapte la un, să se adapteze la un sistem comun. De asemenea, doresc echilibru între sistemul de azil și protejarea granițelor externe. Multe state membre sunt îngrijorate că modelul de realocare ar reduce um, capacitatea și dorința statelor din linia întâi să gestioneze granițele externe. Chiar dacă nu sunt foarte um, convinsă de aceste argumente, cu toții dorim să ajungem la compromisuri. De aceea propun introducerea unei frâne de urgență care să permite suspendarea mecanismului de alocare corectivă în cazul unui stat membru care nu își respectă obligația de a gestiona și a proteja granițele externe și de a înregistra persoanele care ajung în sistemul Eurodac. În locul uh, opt-out-ului de la relocare propusă de comisie cu acea taxă de 200.000 de euro, am eliminat această posibilitate. Am introdus accesul la fondurile structurale. Aceasta trebuie să fie uh, condiționat de respectarea și aplicarea măsurilor de solidaritate, mai ales uh, cele privind relocarea. Cred că această legătură între alocarea fondurilor europene și aplicarea solidarității nu vor trebui aplicate în practică dacă vom avea un sistem cu adevărat european. Acum, pentru a discuta despre deplasările secundare, care sunt un element cheie. Dacă un solicitant nu a fost uh, înregistrat în sistemul Eurodac, e aproape imposibil ca această persoană să fie returnată în alt stat membru conform regulilor actuale de la Dublin. Rezultatul este că țara în care, spre care a călătorit aproape automat devine responsabilă și solicitantul are practic posibilitatea de a-și alege uh, destinația. Aceasta este situația actuală, de aceea anumite state, anumite state membre au evitat înregistrarea solicitanților pentru știind că aportă responsabilitatea procesării cererii. Schimb acest lucru. Pentru un solicitant care ajunge într-un stat membru care nu are granițe externe ale Uniunii, de exemplu în Austria, autoritățile își vor da seama că um, aplicantul nu a căzut, nu a picat din cer, a intrat în Uniunea Europeană prin alt stat membru. Și dacă acest stat membru în care a intrat mai întâi uh, aplicantul nu poate să fie determinat, Austria ar putea, conform propunerii mele, să introducă solicitantul în sistemul de relocare și aplicantul uh, va fi trimis în altă parte. Austria nu va trebui de deci, să-și asume responsabilitatea procesării cererii sale. Alături de celelalte schimbări pe care le-am menționat, această măsură va schimba sistemul și nu va mai exista un motiv de a nu se înregistra în primul stat membru în care a intrat solicitantul. Solicitantul va înțelege că dacă merge într-o țară pe care o alege, nu se va permite să rămână în țara respectivă, va fi trimis în alt stat membru obligatoriu, în care îi se va uh, evalua cererea. Și statele membre vor înțelege că a înregistrat pe cineva nu va însemna că automat devin responsabile de procesarea cererii respective. Uh, aplicantul nu va putea avea un statut legal decât dacă rămâne în statul membru responsabil uh, pentru analizarea cererii și dacă respectă procedurile. Poate uh, este o măsură cam strictă, dar cred că este singura posibilitate de a evita ca aplicanții să iasă din sistemul legal, expunându-se astfel traficanților și eventual exploatării de toate felurile pentru a um, clădi un climat de încredere și respect, avem nevoie de un sistem previzibil care să-i facă pe oameni să se simtă în siguranță. Una dintre chestiunile cele mai dificile din propunere este modul în care sunt tratați minorii neînsoțiți în contextul relocării. Dorim cu toții să creăm un sistem care este uh, cât mai bun și performant în interesul minorilor. Doresc să vă spun sincer că nu există soluții perfecte. A oferi minorilor neînsoțiți posibilitatea de a-i se evalua cererea acolo unde se află, ar crea stimulentul să um, facă apel la traficanți și la deplasări secundare um, și astfel minorii ar fi, plasă, ar uh, fi expuși la un risc mare de exploatare. Nu putem să continuăm în situația în care mii de copii migranți uh, dispar în fiecare an, așa cum se întâmplă azi. Sunt convinsă că este în interesul minorilor neînsoțiți să fie protejați de autorități din autoritățile din sistemul social și să primească îngrijiri cât de repede, pentru că dacă se simt în siguranță, nu se vor mai expune riscului de a cădea în mâinile traficanților sau ale unor persoane care doresc să exploateze. Aceasta este o responsabilitate de care trebuie să ne achităm și de aceea propun un sistem cu uh, multe uh, măsuri procedurale și materiale care să ofere garanții minorilor. Să, trebuie să se numească rapid tutori, să existe echipe multidisciplinare pentru a evalua care este interesul minorului. Uh, să existe informații pe care copiii să, poată, să le poată înțelege și um, să li se asigure un acces rapid la procedura de azil într-un stat membru în care să li se asigure un mediu sigur. Acestea sunt principalele elemente și am ascultat punctul de vedere al, al ONG-urilor care se ocupă doar de minorii neînsoțiți și aceasta este cea mai bună modalitate de a face lucrurile împreună. Neajunsul este faptul că minorii neînsoțiți vor fi transferați și ei nu își vor putea alege destinația. În același timp, fiecare, absolut fiecare stat membru trebuie să ofere condiții de primire de calitate pentru minori. În legătură cu un alt punct important, dacă sistemul pe care îl creem va funcționa în realitate, el trebuie să câștige respectul și înțelegerea solicitanților. Acesta este un element esențial. De aceea e nevoie de informații mai bune, de garanții juridice și de acces la uh, sistemele uh, juridice. Acestea sunt investiții pe termen lung, investiții care se vor uh, dovedi ca fiind meritate dacă ne putem asigura că putem face transferul voluntare și nu uh, cu escortă. În această prezentare nu am timp să prezint decât o parte din propuneri. Când veți uh, studia textul, veți vedea că este unul foarte ambițios, dar în același timp este realist, cred, și cred că va funcționa pe teren. Voi încheia mulțumind raportorilor din umbră, fiecăruia dintre ei. Să, doresc să mulțumesc de asemenea uh, funcționarilor de la Parlament și de la Comisie care m-au ajutat, precum și numeroaselor organizații internaționale, ONG-urilor, reprezentanților statelor membre și așa mai departe, tuturor celor care au contribuit la acest raport. Avem acum șansa istorică de a crea un sistem de azil rezistent, echitabil, care ne va permite să facem față situației reale. Trebuie să profităm de ocazie și să o facem acum. Vă mulțumesc și vă aștept uh, observațiile cu interes. Mulțumim foarte mult, uh, Cecilia. E într-adevăr un dosar extrem de important și suntem recunoscători uh, pentru efortul făcut Uh, raportorii din umbră au fost în măsură să încorporeze schimbările de ultim moment prin prezența lor. Avem uh, timp până la 10 uh, și jumătate pentru acest punct, dar îmi imaginez că toată lumea vrea să ia cuvântul, de aceea v-aș ruga să fiți fiecare disciplinați atunci când interveniți, respectând timpul, pentru că Uh, raportori din umbră au ceva mai mult timp la dispoziție și începem de îndată cu aceștia. În MLPP. uh, are cuvântul colega noastră. Eu de Doamna Mussolini, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să spun că am colaborat foarte bine cu doamna raportor la acest text foarte delicat și absolut decisiv multe dintre noutățile introduse oferă mai multă flexibilitate într-un sistem de la Dublin, flexibilitate dorită de majoritatea statelor membre. Sistemul oferă mai multă solidaritate, dar și mai multă responsabilitate statelor membre Problema responsabilității este delicată. Nu mai are rost să spunem acum ce se întâmplă cu modul, modul în care sunt, este aplicat mecanismul actual de anumite state membre. Aș dori mai întâi să mulțumesc aspectele pozitive dintre ceea ce a spus În ceea ce privește procedura de admisibilitate, Uh, pe care doamna raportor uh, o elimină din sistem, mie nu mi se pare că este un element uh, de dorit, pentru că în procedurile birocratice ale statelor membre, dacă aplicăm o astfel de măsură, obținem mai multă securitate și se definesc mai rapid criteriile de la Dublin. Deci este un element foarte pozitiv Uh, declanșarea pragului mecanismului de corectare de 100%, de asemenea, uh, permit uh, eliminarea presiunilor asupra statelor din prima linie um, și oferă indicații precise, introducem în regulament reguli clare și ușor de identificat. reunificarea uh, familială facilitată este un element pozitiv pentru că oferă mai multă incluziune dacă dorim mai multă flexibilitate. Deci solicitantul spune ce dorește și se ține cont de declarația lui atunci când spune că are rude într-un stat membru, dacă dovedește acest lucru. Deci, și aici uh, se simplifică procedura și se, primi, se permite astfel reunificarea. De asemenea, uh, există posibilitatea înregistrării unui grup, unui, uh, a mai multor persoane care au aceeași cultură, aceeași limbă, aceleași calificări. Permite de asemenea um, scurtarea procedurilor și este, cred, un element pozitiv. În ceea ce privește, um, așa cum a spus doamna raportor, um, se poate considera că abordarea acestor situații de la caz la caz în cadrul unui sistem uh, automat este o dovadă de solidaritate. Practic, există o recunoaștere reciprocă și o participare a tuturor statelor membre la regulamentul de la Dublin. Uh, pentru mine, prevederile privind minorii sunt foarte importante. Poziția mea se bazează pe hotărârea Curții Europene de Justiție, care prevede, mai ales pentru minori, um, reducerea transferurilor. Deci, practic, cu cât se realizează mai puține transferuri, cu atât mai bine am avut multe discuții. Problema este că minorii dispar. Dispar pentru că sunt doar un număr într-un sistem și dacă dispar ajung în mâinile criminalității organizate. Deci, după părerea mea, a introduce pe minori într-un sistem automat, dacă nu au rude, de exemplu, Ehm, cred că ar trebui regândită. E un lucru bun că se desemnează un tutore care uh, va fi o persoană specializată și astfel um, participă la procedurile din cadrul sistemului de la Dublin. Deci trebuie să, ca uh, tutorii să fie specializați. Uh, nu trebuie să fie primarii sau consilierii locali. Trebuie să fie persoane calificate. Deci, modificările și corecturile aduse de doamna raportor sunt, cred, importante și pot uh, aduce mai multă solidaritate în sistem, de asemenea mai multă responsabilitate și până la urmă mai multă siguranță. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, Eli Schlein este raportarea din umbră pentru grupul S și D. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc întâi de toate Ceciliei, dar și celorlalți raportori din umbră pentru tot ce s-a făcut până acum. Uh, efortul e unul considerabil, dată fiind sensibilitatea temei pe care o tratăm. Cercăm să reformăm uh, regulamentul Dublin 3 și, întâi de toate, trebuie să trecem peste ipocrizia integrată la origine în acest regulament. Doar țările care se află la frontierele uh, Uniunii Europene sunt cele care suferă. Uh, textul a fost redactat pentru a liniști anumite state membre obsedate de uh, mișcările secundare, uh, mai degrabă decât de a surm, surmonta dificultățile practice ale sistemului actual. Propunerea doamnei Wikström aduce multe ameliorări. Sigur că există uh, comentarii și încă o reflecție de purtat, însă, dragi colegi, să ne reamintim că atunci când noi discutăm propunerea Comisiei, Consiliul nici măcar nu se preocupă de uh, acest dosar. Consiliul uh, caută soluții fantasmagorice pentru a evita orice obligație de solidaritate, pentru a abandona toate aceste probleme în mâna statelor membre și neimplicând Parlamentul European. Uh, în ce privește propunerile raportoarei și textul dumneaei, colega Mussolini a subliniat câteva argumente. Odată, inadmisibilitatea. Știm și Cecilia știe cât de mult am insistat în discuțiile noastre asupra acestui punct, pentru că inserarea acestor verificări sistematice ale admisibilității înseamnă o anticipare eronată care ar pune prea multă responsabilitate în cărca țărilor de primire. Și apoi ar exista un filtru mult prea important la intrare cu niște criterii vagi care până la urmă lasă decizia în mâna statelor membre, uh, care trebuie să decidă deci care sunt țările sigure și care nu sunt țări sigure. Deci eu aș suprima verificările uh, de admisibilitate pre-Dublin 3 care au fost integrate. Apoi, în ce privește reîntregirea familiei. Aceste criterii sunt esențiale, în special când vine vorba de minori. Eh, ei trebuie transferați de urgență acolo unde ei spun că au rude. Și apoi se va proceda la verificările necesare. Ar fi pozitiv să putem extinde noțiunea de familie, eh, pentru că ea nu corespunde întotdeauna cu cadrul familial pe care noi îl cunoaștem ce privește mecanismul de localizare, noi l-am cerut de foarte mult timp, în special prin rezoluția colegilor Mețola și Klein. Am cerut o centralizare a responsabilității la nivel european. Criteriul comisiei era mult prea abstract, prea matematic, 150% E bine, criza deja explodase când uh, acest uh, prag a fost implementat. A ajunge la 100%, la 100% eu cred că e mai chipzuit și uh, poate un prag încă și mai scăzut ar fi potrivit pentru a înceta acest proces, așa încât procesul de primire în țările de primire să poată fi mai uman. Măsurile coercitive nu vor funcționa niciodată, trebuie să dezvoltăm încrederea reciprocă între statele membre și, de asemenea, cu țările din care vin acești solicitanți de axil. Trebuie să oferim niște perspective clare asupra viitorului care îi așteaptă pe acești uh, solicitanți. Calendarul trebuie să fie rezonabil, dosarele trebuie tratate în intervale de timp rezonabile. Și pentru a ameliora sistemul, cred că e suficient să ne referim la rezoluția cel din septembrie 2015, adică să ținem seama pe cât posibil de preferințele exprimate, cât și de legăturile familiale care ar putea exista uh, cu uh, persoane din Uniunea Europeană. Mă bucur că Cecilia a integrat o serie din aceste elemente. Vom evalua și discuta în continuare pentru a obține cel mai bun sistem posibil. Un alt element pozitiv, ideea de a reintegra clauza uh, discreționară. Clauza de a putea decide ad hoc uh, trebuie insistat asupra desemnării unui tutore pentru minori, iar în ce privește eliminarea sancțiunilor, eu cred că e o abordare eronată pentru mișcările secundare. Un raforțament de... E bine de asemenea că există prevederi pentru consolidarea protecției datelor și uh, acum trebuie să vă spun care sunt elementele care mă conving mai puțin în această, mă, din această propunere. Mă Convinge mai puțin sistemul de tranziție pentru statele mai puțin obișnuite în aplicarea sistemului. Dragi colegi, de 20 de ani vorbim despre un sistem comun de azil. Cred că s-a lăsat suficient timp pentru armonizare și pentru a permite statelor să aibă uh, structuri adecvate Mă preocupă ideea frânei de urgență de asemenea, pentru că vedem că Consiliul caută orice justificare pentru a evita să intervină în mod solidar cu statele membre care au nevoie de această solidaritate. Închei, dragi colegi, spunând că avem o responsabilitate mare. Această reformă um, pune în joc credibilitatea Uniunii Europene, credibilitatea viitorului său dacă dorim cu adevărat să avem un sistem de azil care să răspundă uh, condițiilor de solidaritate și echitate pe care nu le, le inventăm noi, ci care sunt deja scrise în tratate. Mulțumesc! Thank you. The ECR shadow is... Acum, din partea ECR, Daniel Dalton, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc Ceciliei pentru uh, proiectul de raport și pentru întregul efort pe care l-a făcut, încercând să țină seama de toate comentariile raportorilor din umbră și întâlnirile regulate pe care noi toți le-am avut. ce privește eșecul uh, regulamentului Dublin 3? Uh, e ideea centrală care trebuie să ne împingă către un nou sistem de azil în Europa nu trebuie să uh, ne lansăm într-o reacție precipitată. Am să încep cu aspectele negative. Eu nu sunt dezamăgit, ca să mă exprim așa, văzând cât de aproape se menține textul de propunere a Comisiei în ce privește uh, repartizarea uh, obligatorie. Pentru noi aceasta e nerealistă și pur și simplu nu știu unde să încep. Pentru noi e greșit din toate punctele de vedere, începând cu subsidiaritatea, apoi pentru că tratează refugiații ca pe niște mărfuri și din punct de vedere moral. Nu poți forța un stat membru să preia uh, oameni pe care nu-i dorește. Apreciez că raportoarea a încercat să ofere uh, opțiuni Însă principiul de bază rămâne și nu e vorba uh, doar de refugiați. Vă imaginați dacă uh, un guvern nu dorește să primește refugiați și e obligat? Ce se va întâmpla cu acei refugiați care vor ajunge uh, în acea uh, țară? Ce viață vor putea avea? UE trebuie să arate că a învățat din greșelile trecutului uh, ce privește mecanismul automat de uh, alocare. E limpede că multe state membre <laughs> nu vor susține această măsură, iar cele care o vor implementa totuși uh, se va dovedi un eșec. Uh, reforma uh, regulamentului Dublin va fi și ea un eșec în consecință. În ce privește participarea Marii Britanii, dar eventual și a Irlandei, ei bine, trebuie să ne reamintim că în momentul de față suntem pe un teren uh, total necunoscut, nu știm care va fi relația noastră viitoare și cu atât mai puțin în ce privește azilul. Observ de asemenea că în ce privește uh, alocarea obligatorie, uh, introduce o condiționalitate între participare în schemă și uh, fondul de investiții structurale, impunând uh, amenzi statelor care nu uh, s-ar implica. Nu în acest fel putem stimula solidaritatea în Europa. Sunt țintite acele state membre care sunt cele mai vizate această propunere și până la urmă nu se răspunde la niciuna din preocupările pe care le manifestă respectivele state membre. Deci la aceste pasaje încă trebuie lucrat mult. Uh, Iată elementele care mă preocupă în acest raport. În schimb, există foarte multe aspecte pozitive și o felicit pe doamna raportor pentru uh, eforturile dumneaei. Mm, mă gândesc în special la mișcările secundare. Procedurile, într-adevăr, trebuie să accelerate pentru ca transferurile din țara de primire către țara uh, aleasă de migranți să se facă în condiții cât mai bune. Acest lucru uh, va permite ca solicitanții pentru protecție internațională să se mențină în cadrele juridice și noi am putea uh, mm, proteja mai bine în ce privește riscurile de trafic de ființe umane. Sigur că nu trebuie să încurajăm uh, oamenii să-și riște viața și să vină către Europa, neștiind ce îi așteaptă aici. În forma curentă, cred că acest proiect de raport încă nu răspunde acestei întrebări de fond uh, în mod adecvat și, repet, nu cred că trebuie să încurajăm uh, și alți refugiați să vină către Europa. Aștept cu interes continuarea cooperării cu doamna raportor și cu ceilalți colegi și raportori din umbră pentru a rezolva aceste probleme pe măsură ce avansăm, pentru că e nevoie de un regulament de aplicare să fie funcțional și să răspundă problemelor pe care le ridică regulamentul în vigoare azi. Acum, din partea GUE, doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc. În primul rând doresc să-i mulțumesc Ceciliei. Trebuie să spunem că Cecilia știe că noi avem o poziție foarte critică cu privire la întregul sistem uh, Dublin, noi ca grup de stânga și acest lucru rămâne valabil. E foarte bine că am colaborat atât de strâns și doresc să continu cu Cecilia. Și uh, aș vrea să spun, în primul rând, că Dublin a murit. Oricine crede altceva e vizător sau nerealist. Uh, pentru că s-a văzut în 2015, în 2016, în 2017, în fiecare zi că acest sistem nu funcționează. Și dacă este să mai uh, adăugăm ceva, ar fi că ne, faptul că e necesar un echilibru între interesele statelor membre, și asta e clar, dar trebuie să ținem cont și de interesele migranților și ale refugiaților, a spus-o Eli Schlein foarte bine și uh, întreaga credibilitate a Uniunii Europene depinde de uh, dacă reușim sau nu acest lucru. E extrem de important ca uh, verificarea suplimentară să nu rămână în text, pentru că um, Consiliul o vrea și noi trebuie să ne asigurăm că această verificare nu va intra în textul final convențiile existente privind protecția refugiaților și-ar pierde valoarea. Deci și cred că acest tip de verificare nu ar uh, rezista în justiție în fața niciunei instanțe din Uniunea Europeană. Trebuie să fim rezonabili și trebuie să continuăm să facem presiune asupra Consiliului și Comisiei ca să ne impunem poziției. Și în al doilea rând, da, o familie înseamnă mai mult decât mamă, tată și copil. O familie înseamnă mult mai mult, definiția trebuie să fie mult mai largă și în uh, directiva privind uh, preluarea, la fel, mi se pare că se regăsește această idee, la fel și în textul nostru și e foarte bine. Cred că e foarte bine că s-a introdus și această idee de grup, nu știu de ce apare cifra de 30, dar uh, fie, să zicem, într-o călătorie se întâmplă multe și trebuie să putem ține cont de toate eventualitățile. Cred că statele membre trebuie să fie mai flexibile și să aibă și posibilitatea de a reacționa uh, la cereri, uh, chiar dacă nu sunt direct responsabile. Și este foarte important pentru refugiați să știe ce înseamnă Europa, ce țări sunt implicate, ce drepturi au în fiecare țară și așa mai departe. Deci trebuie să discutăm despre toate acestea. Situația minorilor, da, aici există um, modificări, trebuie să vedem cum va arăta situația pentru uh, fiecare caz. Trebuie să fie vorba de un majorat real, nu unul interpretabil. Și ce anume nu-mi convine și uh, o să continu să mă implic în această dispută cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră, în legătură cu mecanismul de corecție. Eu cred că mm, a, acest mecanism de corecție nu ne permite să facem un pas înainte. Și apoi repartizarea echitabilă. Înțeleg, mi se pare și mie corect ca toate statele membre să-și aducă contribuția și așa e și bine. Însă, cred că nu, este, nu ne este socoteala, pentru că există condiții diferite în diferitele state membre. Și uh, aceste 20% de, procente de menționate până acum nu se potrivesc cu situația din statele de intrare, cum sunt Italia și Grecia. Nu se poate deocamdată. Și deci mi se pare foarte greu și pe viitor va trebui să mai discutăm despre numărul de refugiați corespunzător fiecărui stat. Și totul are legătură cu uh, faptul că sistemul de azil trebuie să fie pus pe picioare în fiecare stat membru. Și uh, la fel am și o problemă legată de uh, migrație. Se spune că e o problemă pentru lumea întreagă, că mm, nu ar trebui să se mai întâmple, că trebuie să ținem cont de situația familiilor și așa mai departe. Dar cât nu e așa. Cât timp există migrația secundară și cât timp refugiații sunt închiși uh, și uh, în centrele de primire, va continua migrația secundară. În Bul și în Bulgaria vor ajunge sute de refugiați, după cum știm de la autoritățile turce. Nu se poate să rămână situația așa, trebuie să facem presiune asupra statelor membre ca să dezvolte sistemul de azil. Și trebuie să ținem cont de întreaga situație, este foarte clar și, uh, sincer, înțeleg că nu putem avea aceleași pretenții de la Bulgaria ca de la Germania. Înțeleg că de la un stat mai puțin dezvoltat nu poți avea aceleași pretenții. E greu, pentru că uh, sunt unele societăți bazate pe imigrație, cum este Germania. Anul trecut, într-o regiune mică uh, din Rheinland-Pfalz, au fost concediați 135 de lucrători sociali. Și știți de ce? pentru că nu mai erau uh, migranți. Deci nu mai aveau ce să facă. Au fost concediați și și-au, au trebuit să-și caute de lucru în altă parte. Deci există capacități de primire. Și cred că statele mai puternice au o datorie mai mare de a primi mai mulți refugiați. Apoi, frontiera externă. Ce facem cu frontiera externă? Bine și frumos, dar uh, ar trebui, practica în Italia și în Grecia, italienii și grecii să-și uh, blindeze granițele și să nu mai primească pe nimeni, pentru că altfel o să fie probleme. Și se finanțează frontierele din fondurile structurale sau nu știu de unde trebuie să se finanțeze concret. Dar haideți să ne gândim care este situația la, ora, la fața locului. Cum uh, arată insulele din Grecia? Cum ar trebui oamenii să procedeze la fața locului? Aceste reglementări stricte sunt foarte teoretice și nu-mi place chestia asta. În ceea ce privește uh, sancțiunile, uh, înțeleg, sunt de acord ca cele 50.000 de euro să fie tăiate din text sancțiuni pentru uh, pentru statele membre. Înțeleg, pentru că mi se pare că introducem aici macrocondiționalitatea economică în domeniul regional și poate că ar fi mai bine să procedăm invers și să spunem că vor avea avantaje cei care fac ce trebuie și vor primi mai multe fonduri structurale. E clar că avem multe de discutat, o să mă opresc aici pentru că am vorbit cam mult. Mulțumesc! E de înțeles uh, știu că dosarul e foarte important, iar raportorii din umbră au depus uh, mult uh, eforturi și doresc să-și facă auzită vocea, dar sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Atunci, mm, îi dau cuvântul lui Jean Lambert din partea verzilor, ca raportor din umbră, dar te rog nu depăși 3-4 minute. Mulțumim. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și eu raportoarei. Știu cât de mult a lucrat pe acest dosar, încercând tocmai să echilibreze solicitări foarte diverse. Aș reaminti tuturor că temeiul sistemului nostru de azil e Convenția ONU și cum o înțeleg eu, nu îți permite să alegi cine îți bate la ușă, ci trebuie să preiei solicitările celor care vin la tine. Iar Dublin uh, se referă la examinarea acestor solicitări. Așa încât mă bucur să văd că o serie din propunerile făcute se asigură tocmai că fiecare solicitare este tratată, nu uh, respinsă sau uh, aruncată la coș. Uh, Sigur că sunt uh, puncte în care suntem de acord, admisibilitatea, relocarea, dificultățile pe care au citat și alți colegi acestui punct uh, foarte neclar. Unde anume se folosește admisibilitatea? Sunt ei filtrați înainte de a beneficia de o justă examinare a cazului lor? se introduc multe măsuri despre copii, despre minorii neînsoțiți, toate acestea sunt extrem de pozitive și, cum s-a mai spus, trebuie uh, redusă uh, mișcarea lor, pentru că mai ales uh, uh, copiii sunt un, un grup extrem de vulnerabil și trebuie să încercăm cu orice preț să reducem riscurile. Sigur că toate informațiile trebuie să fie disponibile într-un limbaj pe care toată lumea să-l înțeleagă, limbaj simplu și accesibil. Nu ne putem aștepta ca cineva să ia decizii pe baza unor informații pe care nu le înțeleg. Ne înțelegând în ce sistem se află. Acum, în ce privește uh, mecanismul de alocare-realocare. Sigur că aici uh, au existat multe discuții, toată lumea știe Grupul meu însă are mari probleme cu propunerea comisiei în acest punct. A exclude oameni sau a distribui oamenii ca și cum ar fi niște cărți de joc nu e ceva care să poată funcționa nici pentru oamenii respectivi și nici pentru statele membre, iar transferurile colective e o idee interesantă. Grupul nostru însă aș vrea, ar vrea să vadă ceva mai multe Uh, în ce privește o abordare pozitivă, o alegere pozitivă pe care oamenii ar putea să o facă. Pentru că noi ce căutăm, de fapt, e integrarea în statele membre. Și atunci trebuie să vedem în ce fel putem reduce barierele uh, în vederea integrării. Deci statele membre trebuie să poată, de exemplu, să trateze grupuri mai mici, inclusiv la nivel lingvistic, Uh, refugiații trebuie să poată deveni activi în societățile respective, să nu fie considerați ca niște mărfuri uh, transportate dintr-o parte în alta. Vorbim de un sistem european al azilului și știu că sunt state membre uh, care sunt reticente la un sistem comun de azil, dar tocmai asta încercăm noi să dezvoltăm aici. În ce privește taxa uh, de transfer, uh, dar relaționarea cu fondurile structurale uh, e o idee cu care suntem de acord. Apoi, există o serie de alte elemente pe care noi le considerăm pozitive. În ce privește alocarea, repartizarea colectivă, cred că ar trebui să continuăm discuțiile. Pentru noi e important, dar ar trebui poate să mai includem și alte elemente. Apoi controlul la frontieră, implicațiile uh, care intervin în acest sector trebuie încă analizate. Raportul însă, faza actuală este uh, deja un temei, uh, un punct de plecare pozitiv uh, și cu siguranță noi vom uh, continua dezbaterile, uh, poate chiar o mică bătălie, dar suntem gata să cooperăm în continuare. Mulțumim foarte mult! Ultimul raportor din umbră pe lista mea, spune președintele, din partea FDD este Laura Ferrara. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc colegei Cecilia Wikström și tuturor colegilor raportori din umbră pentru că uh, munca la acest raport a fost dificilă, delicată, mai ales în acest moment istoric. Poziția noastră așa cum am prezentat la toate reuniunile raportorilor din umbră, este una foarte critică uh, în ceea ce privește reforma sistemului de la Dublin. Așteptăm uh, cu nerăbdare această reformă, dar am fost foarte dezamăgiți de propunerea Comisiei Europene. Ne așteptăm ca această reformă să schimbe din rădăcini sistemul, regulamentul de la Dublin și întregul sistem comun european de azil, dar avem impresia că s-a făcut o propunere de a schimba totul pentru a nu schimba până la urmă nimic. Se dorește blocarea mișcărilor deplasărilor secundare și avem impresia că se dorește să se sacrifice țările, primele țări în care au intrat solicitanții, se dorește blocarea solicitanților acolo pentru a proteja celelalte state membre. Astfel se rezolvă problema fluxurilor migratorii și păcat pentru cei care se vor regăsi într-o situație dificilă și păcat pentru solicitanții care se vor uh, găsi opriți într-o țară în care nu doresc să rămână. De asemenea, suntem conștienți că este o treabă dificilă nu doar pentru noi aici în Parlamentul European, ci și pentru Comisie, așa cum am văzut în Comitetul Interparlamentar, așa cum vedem și aici. Cine spune în mod uh, candid că nu poate să fie obligat nimeni să primească dacă nu dorește, mie mi-e rușine. A primi solicitanți de azil este o obligație morală și juridică. Deci nimeni nu are dreptul să aleagă că lasă oameni să moară, oameni care fug de războaie și de persecuție. Eu, mie una mi-e rușine. Dar propunerea comisiei va nu cred că va rezolva situația din următoarele motive. Întâi, se ofer, sistemul actual uh, oferea un pic de flexibilitate, dar ea a fost complet uh, eliminată. Mă gândesc aici la clauzele care uh, acordă responsabilitatea de eternum unui stat membru. Uh, acesta este primul stat, trebuie să se declare obligatoriu responsabil pentru protecția internațională, uh, chiar dacă obligația ar fi conform regulamentului de la Dublin a altui stat. Uh, domnul raportor prevede posibilitatea de a lăsa altor state membre posibilitatea de a gestiona solicitarea de azil la solicitarea um, azilantului. Așa cum spunea și doamna Schlein, este important să se reintroducă clauza uh, opririi responsabilității. Ast, acest lucru ar fi în interesul uh, țărilor de prim acces. Este important să se definească responsabilitățile între statele membre. Cuvântul cheie trebuie să fie solidaritate. Aceasta este principala provocare a Uniunii Europene azi. Sunt de acord cu domnul raportor că avem nevoie de un uh, mecanism de relocare a refugiaților automat și obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toate, toate statele membre, care să nu necesite voturi în Consiliu pentru a fi activat. Dar un astfel de mecanism nu trebuie aplicat doar în situații de urgență. Nu trebuie să așteptăm că o țară să ajungă în starea de colaps pentru a declanșat mecanismul. De aceea voi propune eliminarea referirii la prag, care chiar dacă a scăzut, cred că trebuie să fie depășit de un mecanism automat, fără să se aștepte să se ajungă într-o situație de urgență. Astfel, se poate asigura o, re, o repartizare echitabilă a responsabilităților între statele membre și se poate aplica efectiv această solidaritate pe care azi încercăm să o definim. Apoi, criteriul care atribuie responsabilitatea statului membru uh, de prim acces trebuie eliminat. Este o prevedere din uh, regulamentul de la Dublin care trebuie eliminată. Comisia propune din nou acest criteriu ca și criteriu principal. Apreciez eforturile doamnei raportor de a uh, Uh, da mai puțină importanță acestui criteriu, dar nu cred că sunt suficiente pentru a uh, libera sau a uh, elimina din presiunea asupra statelor de prim acces, pentru că se aplică doar în situațiile de urgență. Un ultim punct, criteriul principal trebuie să fie um, reintegrarea familială, pentru că încă astăzi procentele reintegrării familiale sunt foarte scăzute. Trebuie să se ofere posibilitatea solicitanților să ajungă alături de familiile lor legăturile uh, familiale uh, trebuie să fie extinse, nu trebuie să ne limităm doar la rudele de gradul 1. Sunt de acord cu domnul raportor, sunt de acord că trebuie să se transfere rapid și pe baza unei verificări rapide solicitanții acolo unde au rude. Și acolo trebuie să se examine solicitarea lor de protecție internațională mai, măcar pentru cazurile de uh, reintegrare familiară și cazurile minorilor, acestea trebuie să fie tratate în mod prioritar și rapid. Sper că se va aborda acest text cu bunăvoință, cu voința de a se ajunge la o soluție cu adevărat comunitară, cu adevărat europeană și nu una interguvernamentală în care statele cele mai puternice vor câștiga și vor pierde cele slabe. Mulțumesc! Thank you very much to the... Mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră. Am să citesc lista colegilor care s-au înscris la cuvânt și apoi închei lista, pentru că trebuie să ascultăm și Comisia și Consiliului. Um, Mr. Kirkos, Mr. Alahahu, Mrs. Winberg, Mrs. Gomez, Mr. Mrs. Grudziska, and that, that is it please don't ask for the floor. And if everyone can, we stick to around two minutes. Vă rog foarte mult să respectați cele două minute de timp de vorbire, începând cu Tomas Sutovski, vă rog. Děkuji, stínový zpravodaj. Sice jsem pouze... Și eu sunt oarecum raportor din umbră. E adevărat că mă preocupă um, regulamentele financiare la Comisia pentru Bugete, dar și acest dosar Uh, se leagă de raportul Dupre. Și v-aș atrage atenția asupra următorului lucru. Reformarea regulamentului de la Dublin. Nu trebuie să existe niciun fel de sancțiuni, pentru că sistemul nu poate fi construit pe uh, reducerea bugetului pentru politica de coeziune sau orice alte tipuri de amenzi ori sancțiuni. După părerea mea, ar trebui să-i mulțumim Cecilia Wikström pentru raport. Sunt de acord că există o obligație a solicitantului să rămână în țara în care procedura a fost lansată. Uh, sigur, o mai bună protecție a minorilor e de dorit, posibilitatea de a returna anumiți solicitanți în țări sigure, și cred că trebuie să uh, facem schimb de informații fiabile. sunt de acord cu posibilitățile de a limita mișcările secundare. Dar există și alte elemente cu care nu pot fi de acord. Bună oară! Articol 22, 23, amendamentul 24, punctul 2, alineatul 3, apoi 62, 82, articolul 24a. Aici uh, raportoarea sugerează că ar putea exista o desemnare arbitrară a țării de primire. Aș putea fi de acord cu alte aspecte, dar amendamentele 25 și 26 nu îmi convin pentru că nu respectă poziția mea. Cred că aceste amendamente trebuie respinse, de asemenea 29 și 30 și așa mai departe. Dar, sigur, sunt dispus să discut cu, să discut cu doamna raportor și am să îi formulez propunerile mele. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președintele. Vom discuta directiva calificare, calificarea azilului după acest punct. Vă rog să vă limitați la două minute, domnul Kirchhoff. Proedre, ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Wikström, care a dat dovadă de sensibilitate și voință. Și de asemenea vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care și-au adus contribuția. Foarte rapid, sunt trei chestiuni deosebit de importante pentru Grecia. Și uh, în textul comisiei sunt modificări foarte importante în acest domeniu. În primul rând, chestiunea provenienței. Uh, Comisia nu înțelege că dacă o țară care primește primă un refugiat trebuie să facă toate controlele, este foarte greu și de îndată ce fluxurile cresc, sistemul se prăbușește neputând să facă față acestei poveri administrative. Deci, ă, această chestiune e importantă. Apoi, mecanismul de corecție. Grecia poate să accepte aceste cifre, însă nu trebuie să uităm că nu vorbim doar de o chestiune de procente, 100%, 150%, 90%. Trebuie să vedem uh, pe ce cifră vor cădea de acord toate statele membre. Apoi, solidaritatea, aspectul financiar. Suntem de acord cu abordarea raportoarei. Unele state sunt ipocrite atunci când spun uh, că Sudul uh, le obligă să primească refugiați. Vorbim de oameni care au nevoie de protecție umanitară, oameni care se află deja în Europa. Dacă mâine s-ar uh, produce un cutremur în Ungaria, ce s-ar întâmpla? spune, păi e problema lor, n-au decât să se ducă unde știu și nu-i primim? E ciudat. Apoi, Schengen. Schengen face parte din achiul comunitar. Azil, azilul e altceva. Haideți să nu complicăm, să nu confundăm lucrurile pentru că vor apărea probleme. Apoi, după cum spune și doamna Schlein, ce ne interesează nu este dacă raportul uh, acesta e mai mult sau mai puțin bun. Problema este Consiliul care intenționează să ne amâne până la calendele grecești. Și apoi, în încheiere, doamna Wikström uh, trebuie, să, într-adevăr, să țină cont de ce zic și colegii. Haideți să nu uităm că în Grecia mai sunt 700 de minori care îndeplinesc uh, condițiile de transfer și statele europene nu vor să-i primească. Sunt doar 700, nu e o cifră atât de mare. Trebuie să le amintim că nu e vorba decât de 700 de copii, atâta tot. Deci, uh, putem să ne exprimăm sensibilitatea într-un raport, însă trebuie să mai și facem treaba. Mulțumesc. Nu-mi place să tai uh, microfonul oamenilor uh, care spun lucruri importante, însă haideți să nu uităm că mm, uh, trebuie să mai vină și un ministru să ia cuvântul. Vă rog. Domnul Halaato. Într-adevăr, sistemul de la Dublin nu este corect pentru că plasează o mare parte din povară asupra statelor care se află la frontieră. Uh, Apoi, haideți să nu uităm că oamenii care ajung în Italia și în Grecia merg acolo nu ca să rămână în acele state, ci ca să meargă mai departe în alte state membre. Oamenii nu pot fi descurajați uh, de la trece Mediterana decât dacă uh, le, este, le va fi clar că nu vor ajunge mai departe de Grecia și de Italia. Apoi, va trebui să găsim și moduri de a-i repatria în siguranță pe cei care vin în Italia și în Grecia și să lucrăm la ameliorarea condițiilor în statele de origine. Imigrația în masă către Europa nu este o soluție la problemele din Africa și din Orientul Mijlociu. În Europa, partajarea responsabilităților și uh, transferul nu funcționează, nu funcționează așa cum uh, se dorea și uh, un mecanism obligatoriu ar încălca suveranitatea statelor membre. Trebuie să ținem cont și de forțele centrifuge din Uniunea Europeană. Oamenii sunt împinși de sărăcie și de uh, percepția că nu au perspective în statele de baștină. Și această problemă nu va dispărea. Nu trebuie să ne prefacem că o să continuăm să gestionăm problema aici în Europa. E nevoie de o schimbare mai fundamentală în abordarea noastră. Vă mulțumesc! Doamna Winberry. Eu? Mulțumesc, domnule președinte. Este a patra reformă a sistemului Dublin și e clar cum s-a prăbușit. Raportoarea a fost aici și în ultimul mandat uh, și s-a ocupat de a treia reformă a acestui sistem. Eu cred că și aceasta va, uh, se va prăbuși când vom, se va trece la punerea în aplicare. Am vorbit de un um, sistem robust și stabil la care trebuie să participe toate statele membre. Uh, trebuia să fie un sistem facultativ de la început, însă a fost transformat într-unul obligatoriu în același timp, vorbim de un nivel reciproc de încredere. Haideți să nu uităm că în Ungaria s-a organizat un referendum privind transferul și majoritatea populației s-a pronunțat împotrivă. Deci, cum va merge dacă statele care nu vor uh, transfer uh, vor fi obligate să-l accepte? Vă spun clar că nu o să meargă. În ceea ce privește Suedia, da, într-adevăr, noi ne-am confruntat cu imigrație extremă în uh, masă. Am construit 10 uh, um, tabere în mijlocul iernii, până la urmă am reușit să primim grupuri vulnerabile, însă problemele vor continua și ne așteptăm să mai vină la noi zeci de mii de membri ai uh, familiilor care nu au reușit să vină până acum. Suma de 250.000 de euro uh, va fi uh, scoasă. Se spune că nu trebuie să punem un preț, însă uh, în același timp se vorbește de limitarea fondurilor structurale. Dacă se va întâmpla așa, nu cred că va merge bine. Mulțumesc. Ana Gomes. Aș dori să-i mulțumesc Ceciliei Wikström, lui Eli Schlein și tuturor celorlalți uh, raportori din umbră care au uh, colaborat cu Cecilia la acest uh, text foarte serios și important. Și sunt întru totul de acord cu multe dintre propunerile lor. Cu toate acestea, aș vrea să mai pun o întrebare. În primul rând, intenționează să introducă formulări și soluții cu privire la căi sigure și legale de depunerea cererilor, pentru că și asta ar fi important, ca să nu mai dăm apă la moară traficanților de persoane. Și statele membre refuză sistematic acest lucru. Îmi închip că uh, unii nu sunt de acord, dar eu cred că e important să trecem acest lucru în text, în acest regulament și să facă parte din sistem. Sunt de acord cu Cecilia atunci când spune că reunificarea familială și directiva protecției temporare care au fost blocate de statele membre ar trebui să fie reactivate. În ceea ce privește mecanismul de transfer, sunt de acord că acesta ar trebui să fie obligatoriu, cum a spus Eli, și, de asemenea, sunt de acord că această taxă de 250.000 de euro ar trebui eliminată și în loc de asta, cred că trebuie să se aibă în vedere folosirea fondurilor structurale, pentru că vorbim de solidaritate. Solidaritatea stă la baza fondurilor structurale. Și statele membre trebuie să dea dovadă de solidaritate atunci când au de-a face cu persoane care au nevoie de protecție, așa cum sunt solicitanții de azil. Și apoi trebuie să facem tot ce putem pentru a stimula solidaritatea și să nu ne trezim că introducem un soi de amendă pentru un comportament uh, de neiertat, așa cum a spus Laura Ferrara. Este o rușine să considerăm că statele membre pot să opteze să nu participe, să nu salveze vieți și să nu-i protejeze pe cei care au nevoie. Am, uh, de asemenea, o întrebare referitoare la rolul EASO în mecanismul de transfer. Cum putem consolida rolul EASO um, atunci când ținem cont de statele membre care pur și simplu nu au capacitatea de a uh, pune în practică un sistem rapid de transfer? Ne-am confruntat cu această situație în Grecia, de exemplu, și în mod clar n-a fost vorba de lipsă de voință politică, ci lipsă de capacități. Uh, Apoi, când avem de-a face cu grupuri vulnerabile, Avem reguli privind grupurile vulnerabile, însă ele nu sunt puse în aplicare. Situația populației yazidi, victime a, ale unui genocid. Președintele întrerupe. Aș mai avea ceva de adăugat, dar o să mai vorbesc altă dată. Mulțumesc. O să mai avem timp și altă dată. Vreau ca doamna Wikström să aibă timp și pentru răspunsuri. Iar acum... Um, thank you. Uh, <clears throat> firstly, I would like to under... Doamna Kudrițca, Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să subliniez că angajamentele actuale de transfer uh, de refugiați trebuie să fie obligatoriu îndeplinite, dar nu sunt convinsă că o, un mecanism de alocare de corecție automat uh, ar trebui inclus în acest regulament. Mecanismul de corecție automat propus tot nu rezolvă problema într-un mod acceptabil pentru toate guvernele din Consiliu și nu putem fi de acord. În al doilea rând, introducerea unui sistem de condiționalitate uh, cu participarea completă a unui stat membru la mecanismul de solidaritate și un fond național uh, din fondurile structurale și de investiții este de asemenea o, o metodă controversată. Să nu uităm că printre beneficiarii acestor fonduri se numără societatea civilă din Uniunea Europeană, care nu este de vină pentru acțiunile guvernelor față de refugiați. Cu toate acestea, educația permanentă a populației UE în legătură cu refugiații și situația lor dificilă este foarte necesară ca să se înțeleagă mai bine problemele refugiaților și să se creeze o solidaritate între societăți și refugiați și nu doar între guverne. Și nu sunt convinsă că acest raport răspunde în mod adecvat la această problemă. Mulțumesc! Doamna Mețola, un minut, vă rog. Trebuie să vă spun că atunci când am venit la Parlament, nu credeam că o să mă aflu aici într-o reuniune în care să discutăm despre ceea ce mi se pare uh, cea mai radicală reformă a sistemului uh, de azil și care este de mult foarte necesară. Și de aceea aș vrea să-i mulțumesc Ceciliei Wikström pentru angajament, pentru optimismul de-a lungul negocierilor un optimism pe care îl împărtășim în continuare cu Cecilia și vreau să îi mulțumesc și raportoarei noastre din umbră, Alessandra, care va coordona mai multe amendamente pentru grupul nostru. Aștept cu nerăbdare cooperarea între grupurile noastre. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul din nou raportoarei, aș, l-aș invita pe domnul Nielsen de la DG Home să ia cuvântul, vă rog. Yeah, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că îmi permiteți și mie să spun câteva cuvinte în această dezbatere. Comisia deocamdată are o poziție rezervată, atât în ceea ce privește amendamentele din partea Parlamentului, cât și cele din partea Consiliului. Nu rămânem la linia propunerii noastre, dar salut uh, acest proiect de raport, uh, sprijinul pentru introducerea solidarității puternice în sistemul de la Dublin, mecanismul de corecție uh, automat pentru toate statele membre. De asemenea, salut această idee a unei responsabilități stabile din partea statelor membre în ceea ce privește cererile de azil. Aceste două componente merg mână în mână și mă bucur că raportoarea le susține. Aș avea câteva observații în legătură cu câteva alte amendamente. Sunt mai multe sugestii care merg în direcția unei anume opțiuni pentru solicitanți și o anumită marjă pentru adaptarea uh, reacției, clauza discreționară, posibilitatea uh, de reunificare familială, posibilitatea de transfer de grupuri. Vom uh, studia toate aceste elemente cu mare atenție, însă toate împreună merg către o posibilitate quasi implicită pentru solicitanți de a alege ci ceea ce este îngrijorător pentru noi. Și o ultimă observație, în ceea ce privește pragurile pentru uh, declanșarea uh, alocărilor, haideți să nu uităm că aceste praguri de 150% sunt corelate cu contingentul unui stat membru din totalul cererilor de azil din întreaga Uniunea Europeană. Dacă vorbim de 70% pentru acel stat membru, înseamnă că uh, un alt stat membru va trece de 100%. Ceea ce înseamnă, am oarecare dubii în ceea ce privește pragurile menționate în raport, nu știu dacă vor funcționa. Dacă le punem uh, cap la cap, uh, vom ajunge la o situație în care ar trebui să se facă transferuri uh, din toate statele membre în toate în același timp. Dar e o chestiune tehnică, vom mai uh, discuta și deocamdată vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Pe scurt, uh, dau cuvântul doamnei Ana Abela din partea președinției malteze. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Wikström și raportorilor din umbră pentru că s-a ocupat de acest dosar important și delicat și aș dori să vă prezint pe scurt progresele făcute la Consiliu pe tema regulamentului de la Dublin. La Consiliu avem o abordare pe două planuri față de acest regulament. Avem o discuție pe tema solidarității, care este aspectul cel mai delicat pe plan politic la Consiliu. S-a oprit la nivelul tehnic pentru că se continuă la un nivel mai înalt, politic. Dar la nivelul tehnic discutăm regulamentul de la Dublin în contextul uh, negocierilor care se desfășoară pe lângă uh, cele pe tema azilului uh, și a celorlalte directive conexe. Ideea noastră fiind să ne asigurăm că reforma finală a sistemului european de azil este adecvată și coerentă așa cum trebuie. Mulțumesc! un răspuns bine ticluit. Thank um, okay, so um, can I just return? Aș dori să revin la Cecilia. Mulțumesc, dragi colegi, pentru o discuție excelentă pe acest dosar. Cecilia, te rog să răspunzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am luat notițe la toate contribuțiile participanților și o să vă răspund individual. Dar aș vrea să vă spun, pentru că s-a subliniat acest lucru, că ceea ce trebuie să facem noi este să reformăm sistemul. Pentru că acest lucru se întâmplă în absența unui uh, sistem de azil comun care să funcționeze. Am văzut că există noi uh, controle la, la frontiere, apoi mm, am avut declarația privind Turcia și altele care sunt discutate, care au apărut în acest context și tot în acesta am avut măsuri ad hoc și legislație de urgență, cum a fost uh, relocarea um, celor 160.000 de um, refugiați din uh, Italia. Deci, a fost un dezastru total. Trebuie să găsim uh, clar un um, element de stabilitate în acest uh, sistem uh, european de azil. Mai mult dintre dumneavoastră ați menționat povara pe umerii statelor din prima linie. Și eu în niciun caz nu o să contribui la un sistem asemănător cu cel de astăzi, în care Italia și Grecia sunt copleșite și se confruntă cu riscul de a înființa un fel de sistem de tabere permanente în țările lor. Noi vrem să ajutăm aceste state, însă dați-mi voie să vă spun, atunci când citesc comisia, propunerea comisiei, putem să vedem foarte clar că aceasta este redactată în contextul evenimentelor din 2015 adică atunci când erau un milion și jumătate de refugiați care au venit la țărmurile noastre. Acum, ce trebuie să facem noi este să ieșim din acest context și să înființăm un sistem care să funcționeze nu doar pentru Italia sau Grecia. Dacă se întâmplă ceva la frontierele de est, atunci Polonia și Lituania vor avea probleme. Dacă ceva se întâmplă în um, Orientul Mijlociu, atunci uh, Uh, Ciprul va fi afectat pentru că e la doar câțiva kilometri distanță. Deci trebuie să avem un sistem neutru care să funcționeze și să rezolve problemele în oricare dintre astfel de situații. Pentru că orice stat membru poate să ajungă uh, să fie cel care se confruntă cu probleme primul și atunci avem nevoie de solidaritate. Acum, sincer să vă spun, aproape că nici nu vreau să mai folosesc cuvântul solidaritate, pentru că s-a folosit atât de mult că nu mai are însemnătate, a fost uh, diluat, dezbătut excesiv. Haideți să vorbim mai degrabă despre o propunere care să-și propună să creeze solidaritate printr-o încredere consolidată în sistem, în care fiecare dintre actori își va asuma răspunderea se va ridica la înălțimea obligațiilor asumate și după aceea vom crea un fel de cerc virtuos care va crește încrederea. Pentru că până la urmă de asta avem nevoie în Europa astăzi. Am văzut uh, tot felul de crize, însă cea mai gravă a fost cea a lipsei de încredere. Și observăm acest lucru în rândul cetățenilor noștri în fiecare zi și noi trebuie să venim cu soluții. Acum, referitor la ce au spus câțiva dintre dumneavoastră, partea aceasta de opt-out, posibilitatea de neparticipat, de participare și acea amendă pe care o propune Comisia. Ei bine, nu așa din senin am șters eu această dispoziție. Nu e deloc uh, o chestiune ad hoc. Am lucrat ore în șir cu alte state membre, cu serviciul juridic al acestui Parlament, cu experți și este posibil să facem exact ehm, ceea ce vreau să fac în text, să fac o trimitere indirectă, să vedem dacă nu cumva unele dintre fondurile europene ar putea să fie suspendate, să nu fie acordate statelor membre care nu-și asumă rolul, care nu respectă ehm, regulile pe care le-am stabilit în comun. De asemenea, trebuie să vedem că există un fel de corespondență între statele acestea și cele care primesc mai multe, state, mai multe fonduri decât altele. Vreau să subliniez acest lucru. Ieri a fost Ziua Internațională a Femeilor și vreau să vă spun că banii sunt regina lumii, nu regele lumii. Și noi vrem să vedem că acest lucru se va regăsi, mm, banii vor reflecta situația. Uh, Statele acestea, până la urmă, trebuie să înțeleagă că nu pot să-și permită să aleagă așa ce legislație um, vor ele să respecte legislația europeană trebuie respectată de toată lumea. Avem situații în care, atunci când e vorba de dreptul privind mediul, natura, oamenii spun, a, ah, noi nu vrem să participăm la asta. Păi nu, de ce să putem să nu participăm la un lucru atât de important, cum este uh, punerea la oaltă a unui sistem uh, comun de azil? Vorbim despre oameni, oameni care au nevoie de protecție internațională și mie mi se pare că nu e deloc rezonabil. Cât despre contribuțiile dumneavoastră, vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că au dat dovadă de creativitate, că au fost perfect la curent cu ce se întâmplă și aștept cu mare interes amendamentele dumneavoastră. Toate. Pentru că eu am doar un punct de plecare, care este perspectiva mea și sper să o îmbunătățiți și chiar aștept cu nerăbdare o colaborare productivă și o să revin um, pe rând la toate punctele pe care le-ați menționat. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și aștept cu mare interes această călătorie foarte interesantă în care vom porni împreună. Mulțumesc, doamne raportor. Termenul de depunere a amendamentelor este 30 um, martie, 23 martie și este vorba de o procedură de reformare. Acum, ajungem la un alt dosar foarte important în pachetul privind azilul și reformarea sistemului de azil. Este vorba de directiva privind condițiile pentru solicitanții de azil, care este acum uh, transformată în regulament. Vă rog, dacă părăsiți sala, să o faceți în liniște. Directiva privind condițiile pentru solicitanții de azil este mecanismul prin care Uh, SEGA a fost uh, uh, a integrat Convenția de la Genevia din 1959. Acum este vorba de o schimbare a tipului de act legislativ, nu mai este o directivă, se propune un regulament și propunerea vrea să meargă mai departe cu armonizarea normelor care trebuie să se aplice statelor membre pentru standardele pe care trebuie să le îndeplinească refugiații și beneficiarii de protecție internațională și, în plus, Uh, textul stabilește niște standarde uh, pe care uh, trebuie să le îndeplinească pentru a li se oferi drepturile atașate acestor, acestui statut de refugiați. Raportarea noastră este Tania Fayon. Tania, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima prezentare a raportului. Voi folosi această ocazie pentru a vorbi limba maternă, slovena. Vă las câteva secunde să vă puneți căștile, o să încep să vorbesc uh, rar. Mulțumesc! Aș dori să spun în primul rând câteva observații generale, să vă povestesc situația generală. S-a menționat acest lucru de mai multe ori astăzi, însă cred că este important ca anumite realități să fie repertate în continuu, ca să ne reamintim și despre ce vorbim astăzi. Un milion și jumătate de oameni au ajuns pe teritoriul Uniunii Europene în ultimii doi ani și au căutat protecție internațională. Europa are o populație de 500 de milioane, deci până la urmă numărul acesta raportat la populația actuală nu este foarte mare și uh, de fapt, problema arată faptul că nu funcționează sistemul nostru. De asemenea, au fost foarte multe victime, mulți oameni au murit la frontierele Europei. Și, mm, de fapt, ne dăm seama că acest sistem a devenit depășit. Au trecut cam 20 de ani de când a fost înființat acest sistem de azil comun și încă uh, acesta funcționează pe baza primului stat de intrare și sper că Cecilia va reuși să facă un, un pas mai departe. Aici avem un nivel de armonizare foarte scăzut al procedurilor și nu avem suficientă solidaritate. Până la urmă, este vorba doar de o sumă a 28 de sisteme naționale și trebuie neapărat de data asta să reușim. Ultima revizuire a SECA a avut uh, loc în 2015, dar practic n-a ajuns până la urmă la lumina zilei. Este vorba de un sistem care nu e deloc coordonat. S-a încercat o coordonare destul de fragilă, dar s-a destrămat și în multe state, inclusiv cea din care provin eu, cea din care provin eu, Slovenia, am avut o felie de um, o serie de politici izolaționiste și pot să spun că această problemă chiar a început să erodeze integrarea europeană. Dacă ne uităm la bugetul european, acesta este bazat pe solidaritate. Multe dintre fondurile noastre de coeziune de astăzi se îndreaptă către state din estul Uniunii Europene, iar acestea, în acest moment, și ele erodează uh, Um, fundamentele solidarității. Deci trebuie să-i condamnăm pe cei care nu vor să accepte toate normele europene. Cetățenii europeni se așteaptă la mult mai mult din partea noastră în acest moment. Dacă ne uităm la datele eurobarometrelor, de exemplu când e vorba de poliția, politica privind um, azilul și refugiații, oamenii vor mult mai mult de la noi. Eu m-am consultat cu ONG-uri, cu Comisia, cu statele membre, am uh, luat în considerare cele mai bune practici din acest moment și experiența pe care au uh, acumulat-o statele membre și sper să vin cu niște soluții bune. În primul rând, aș dori să avem o distribuire mai echitabilă a sarcinilor, a poverilor pe care le putem întrevedea să avem un uh, mediu mai previzibil, de asemenea să avem o integrare mai rapidă, astfel încât migranții să contribuie la societățile noastre, nu să reprezinte o povară pentru acesta. Reforma sistemului comun de azil trebuie să fie folosită pentru armonizarea normelor de jos în sus, nu de sus în jos, cum propune Comisia. De aceea Uh, această um, propunere de a avea un regulament este una pe care o salut și cred că trebuie să combatem orice fel de încercări de a um, păstra o directivă. Asta vor unele state membre. Noi trebuie să ne asigurăm că putem să revizuim de data aceasta normele. Acum câteva elemente din raportul meu. O să încerc să mă concentrez pe câteva elemente de bază pe care le propun. În primul rând, vreau să se țină cont de cele mai bune practici din statele membre. Trebuie să eliminăm procedurile administrative lungi și complicate, trebuie să încurajăm integrarea și să preîntâmpinăm deplasările secundare. Trebuie să uniformizăm în măsura posibilului procedurile din întreaga Uniune Europeană. Și un alt obiectiv, sigur, este cel al tratamentului echitabil, um, egal cu cetățenii europeni și de asemenea trebuie să ținem cont de hotărârile pronunțate de CE și de Tribunalul de la Strasburg când e vorba de um, combaterea discriminării împotriva oricăror grupuri, inclusiv LGTBI. Apoi, dacă apropiem statuturile, uh, protecția internațională subsidiară și statutul de refugiat, e bine, aici trebuie să existe echivalențe în ceea ce privește durata șederii și drepturile uh, căpătate. De asemenea, um, cei care beneficiază de protecție subsidiară și refugiații uh, trebuie să beneficieze de permise de ședere uh, pe o perioadă de 5 ani uh, și nu 3 plus 1, așa cum propune Comisia. De ce? Pentru că indiferent de statutul unei persoane, nevoia de protecție este aceeași. Nu depinde de durată sau de domeniul de aplicare și um, nu e niciun motiv pentru care persoanele care au dreptul la protecție internațională subsidiară să beneficieze, să beneficieze mai puține drepturi. Cred că această perioadă de 5 ani este una bună, uh, sunt mai multe state membre um, și cred că putem să dăm dovadă de ambiție pe baza ceea ce există deja. Cred că putem să fim mult mai ambițioși decât propune Comisia. Perioada de 5 ani pe care o propun eu pentru ambele statuturi um, oferă de asemenea suficientă securitate în ceea ce privește uh, integrarea persoanelor, reîntâmpinarea deplasărilor secundare. După 5 ani, un refugiat uh, poate să beneficieze de o un permis de ședere pe durată lungă. În același timp, uh, se mai elimină și uh, povara administrativă și costurile pe care le au statele membre. Acum, în ceea ce privește revizuirea statutului de protecție internațională și obligativitatea, reexaminarea obligatorie, aici trebuie să fim uh, flexibili. Odată ce un stat membru hotărăște ce e necesar, trebuie după aceea văzut dacă lucrurile se schimbă substanțial în țara de origine. Această propunere a Comisiei ne spune că această reexaminare trebuie să aibă loc după un an sau trei ani, dar eu propun uh, că acest lucru nu ar trebui să fie pus pe umerii autorităților competente. De fapt, Comisia nu vine cu niciun fel de dovezi că această reexaminare obligatorie ar fi eficientă. Uh, de fapt, din ce am constatat, uh, rezultă exact contrarul, că Revizuirea uh, statutului de protecție internațională reprezintă o măsură ineficientă și reprezintă o povară foarte mare pentru autoritățile naționale. Cât despre uh, protecția uh, internațională subsidiară, aceasta poate să fie foarte controversată. Comisia sugerează o reexaminare obligatorie după ce un stat hotărăște uh, că un candidat este eligibil pentru protecție în Europeană. Decizia aceasta în ceea ce privește protecția internă trebuie să fie o opțiune, nu o obligație. De fapt, este un concept pe care nu toate statele membre recunosc în acest moment. De asemenea, trebuie să fie un element foarte important al întregului proces de cerere. Nu poate să nu poate să aibă acces orice fel de Mm, solicitant. O altă modificare importantă se referă la permisele de ședere pe termen lung. Directiva stipulează că um, dreptul poate fi um, um, căpătat după o perioadă de ședere de 5 ani. De fapt, acum uh, propunerea este aceea de lărgirea domeniului de aplicare și uh, include și protecția internațională și beneficiarii săi. În raport, eu sugerez ca perioada de 5 ani să înceapă din momentul în care se face cererea de protecție internațională, deci de îndată ce începe procedura. Noi știm că aceste proceduri în anumite state membre pot să dureze ani întregi, deci nu văd de ce ar trebui să, se, să fie timp irosit pentru solicitant. Eu nu văd de ce perioada de 5 ani ar trebui să înceapă numai după ce îi se acordă statutul. O altă categorie pe care o introduc ca un fel de noutate și mi se pare un lucru foarte important, eu propun uh, lărgirea domeniului de aplicare ar protecției subsidiare și pentru persoanele care uh, pleacă din uh, statul lor de origine din cauza unor catastrofe naturale sau cauzate de om. Am avut uh, de asemenea discuții de acest fel în trecut, dar cred că este important să tratăm din nou aceste probleme și să le introducem în legislație. Când avem de-a face cu persoane care pleacă din țara lor de origine din cauza unor dezastre naturale, a, unor, a schimbărilor climatice sau altor dezastre cauzate de om, eu cred că și oamenii aceștia ar trebui să fie incluși și cred că refugiații pe probleme de mediu trebuie să fie un concept care să fie um, introdus în uh, mentalitatea noastră. E vorba de persoane care nu pot să găsească refugiu în altă parte în țara lor de origine. Încă un element important este definiția familiei. Mulți dintre noi ne-am gândit la extinderea acestea. De fapt, um, aici trebuie luat uh, în considerare și conceptul de reunificare a familiei, Asta trebuie să se alinieze și cu uh, regulamentul uh, de la Dublin și aici trebuie să fie incluși și frații și surorile. Trebuie să avem, de fapt, o definiție unică în toate actele legislative din cadrul pachetului privind azilul și să eliminăm orice fel uh, de lacune um, juridice. Iată elementele principale ale raportului meu, dragi colegi. Încerc să fiu cât se poate de orientată către viitor, progresivă, progresistă și ambițioasă și uh, vreau să le mulțumesc uh, rapor raportorilor din umbră pentru cooperare și aștept cu mare interes uh, amendamentele dumneavoastră și Sper că acest nou pachet, acest nou sistem de azil la care lucrăm acum, va fi unul um, pe care să se poată baza Uniunea Europeană în viitor și sper că Uniunea Europeană va rămâne în continuare un continent um, care dă dovadă de acte umanitare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Tania. Acum uh, vom da cuvântul um, raportorilor din umbră. Începem cu doamna Mussolini de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sper Uh, și cer și Consiliului și Comisiei acest lucru, și anume că uh, amendamentele din partea Parlamentului care ameliorează textul apoi uh, să ajungă și în celelalte texte, pentru că avem nevoie de elemente comune în diferitele uh, directive pe care le examinăm, pentru că e, sunt, sunt, sunt puncte importante care se regăsesc peste tot. Eu aș dori acum să abordez foarte pe scurt și răspuse de doamna raportor, și anum, pentru că intră în filozofia doamnei Wikstrom când vine vorba de uh, regulamentul de la Dublin. E vorba de simplificarea procedurilor, pentru că simplificarea uh, și scurtarea procedurilor nu înseamnă o pova, nu înseamnă că nu trebuie revizuite apoi uh, alte prevederi Trebuie să luptăm împotriva intrării în ilegalitate. Deci, chiar uh, Italia și alte state membre uh, pe care le-a menționat doamne raportor, sunt cele care Uh, se confruntă cu problemele statutului de refugiat și uh, ale celor de protecție subsidiară. Dacă noi începem să dăm termene, să stabilim tener, termene, există din nou posibilitatea ieșirii din uh, acoperirea rețelei, deci dispariția din sistem al unor refugiați sau unor, perso- sau unor persoane care se bucură de protecție subsidiară și deci de protecție internațională. Deci, în mare parte suntem de acord cu scurtarea termenelor pentru acordarea celor două statute și cu reexaminarea facultativă. În schimb, în ceea ce privește conceptul reunificării familiale, deci uh, conceptul uh, solicitantului care poate să depună astfel de cereri, uh, incluzând aici și imigranții sau um, refugiații din cauze climatice, cred că s-ar extinde prea mult gama solicitanților uh, și astfel nu se va putea rezolva uh, situația celor care fug de războaie. Deci cred că trebuie să facă distinție între solicitările de ordin, uh, de, de, de ordin umanitar și celelalte. Deci distinție între statutul de refugiat și statutul de protecție subsidiară. Apoi, Doamna raportor uh, promovează conceptul de familie cu diferitele identități de gen care pot să fie problematice pentru că eu, din câte știu, în toate sistemele de drept și în acest caz în regulamente, cu cât facem mai multe distincții și introducem diferite cazuri, cu atât excludem de fapt alte cazuri Uh, care ar intra în domeniul de acoperire dacă um, lași o definiție a familiei mai puțin exactă. Cu cât intrăm mai mult în detalii în definiție, în definiție cu atât excludem anumite categorii și persoane uneori vulnerabile, expunându-le astfel la discriminări. Deci trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Apoi, un alt element pe care nu l-ați menționat și după mine e important. Nucleul familial. Atât în statul de origine cât și în țara de tranzit ă, trebuie definit, deci analizăm familiile, le considerăm ca atare, dar altceva este constituirea familiei în statul în care se depune cererea. Eu cred că aceasta este problematică pentru că riscăm concret să apară un business de false căsătorii. Apoi, este foarte important să se țină cont de interesul minorilor. Sunt de acord cu doamna raportor, deci cu, și, și în cazul uh, minorilor uh, se poate ajunge la acest abuz cu căsătorii uh, false sau forțate. Nu doresc să mm, vă iau microfonul uh, pentru că este un subiect important, uh, uh, dar urmează puncte importante pe ordinea de zi. Ministrul la 11.45 vreau să începem la timp. Aud altă limbă decât ar trebui în caz că spune președintele. O limbă a unei țări baltice? Nu, olandeză, de fapt. Nu este olandeza pe care o vorbește Sofie, dar, mă rog, bun, am pierdut un minut cu asta. Din uh, partea grupului ALDE, cine va lua cuvântul? Cecilia? Nu, numai puțin. Trebuie să dau mai întâi cuvântul ECR-ului. Scuze. Domnul Sala Aho, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, ECR-ul uh, este, se bucură de această propunere a, Comisiei, precum și de celelalte propunere Comisiei uh, pentru armonizarea sistemului de azil între statele membre. După părerea noastră, um, deplasările secundare și alegerea statului de azil sunt uh, un adevărat pericol la adresa zonei Schengen și a credibilității sistemului nostru de azil. Procedurile de azil au devenit un canal de migrație economică. Nu trebuie să fim naivi și recunoaștem acest lucru migrație economică pentru că mulți oameni eh, fug de condițiile generale din țara lor de origine și nu pentru că sunt persecutați pe, din cauza rasei, religiei sau eh, opiniei politice. Este necesar și esențial să creăm stimulente pentru ca solicitanții de azil să respecte regulile și uh, să spărim sancțiunile dacă nu se respectă regulile. Este esențial să-i descurajăm pe cei care nu au nevoie de protecție ca să nu abuzeze de sistemul nostru de azil. ECR-ul este pentru armonizarea sistemelor naționale și considerăm că regulamentul este instrumentul potrivit pentru a face acest lucru. Dar armonizarea trebuie să însemne reguli comune stricte, interpretări conservatoare și standarde minime. Și nu reguli generoase, interpretări liberale și standarde maxime. Regulile trebuie să descurajeze, nu să încurajeze migranți potențiali de a ajunge în Europa. În ceea ce privește proiectul de raport a doamnei Fayon, multe dintre amendamente, după părerea noastră, nu îmbunătățesc propunerea Comisiei și merg în direcția opusă obiectivelor regulamentului. Limitează datoriile și sporesc drepturile solicitanților și limitează în același timp posibilitățile pe care le au la dispoziție autoritățile. De exemplu, nu putem sprijini conceptul refugiaților climatici sau extinderea definiției familiei sau uh, eliminarea necesită, necesității depunerii cererii cât mai devreme protecția internațională trebuie să fie considerată întotdeauna temporară. Beneficiarii trebuie să, uh, trebuie să ne așteptăm de la beneficiari să se întoarcă în țara lor cât de repede posibil, mai ales dacă nu s-au integrat pe baza unor criterii reale de evaluare a integrării. Deci considerăm că protecția secundară trebuie să fie uh, să fie dată pe perioadă de un an și uh, nevoia protecției să fie reevaluată la fiecare reînnoire a perioadei de către toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! explic doar că nu am avut pe listă numele raportorului din umbră de, din umbră de la ECR în acest dosar, de aceea nu v-am dat cuvântul. Doamna Wikstrom din partea ALDE. Iau cuvântul numele colegei mele, uh, care nu a putut fi azi prezentă. Um, Raportarea noastră dorește să mulțumească uh, doamnei Fayon uh, pentru uh, proiectul de raport care ameliorează propunerea comisiei și merge în direcția cea bună. După părerea colegei mele, se bucură de abordarea doamnei raportor care dorește combinarea protecției cu integrarea. Spre, de, spre deosebire de cele spuse de colegul nostru, ne bucurăm de faptul că schimbările climatice sunt considerate un motiv pentru solicitarea protecției, precum și protecția secundară sunt binevenite. Schimbarea statutului uh, și revizuirea uh, solicitării de protecție internațională și este bine să se elimine abordarea punitivă. Colega mea uh, ar dori anumite modificări. Consideră că trebuie extins, extinsă definiția reunificării uh, familiale pentru a lupta împotriva uh, deplasărilor secundare și nu trebuie să impunem sancțiuni fără stimulente. Colega mea așteaptă cu nerăbdare să lucreze în mod util cu tine, Tania, și în viitor. Mulțumesc, Cecilia. Raportul de la GUE este Barbara Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez rigoarea și precizia juridică uh, cu care a fost realizat acest raport. Și mai ales modul în care a fost argumentată, argumentată critic uh, acest raport care vizează um, această propunere de regulament mai ales din cauza celor spuse de Tania și anume că riscul unei există riscul unei uh, armonizări la un nivel uh, minim. Acest uh, cuvânt frumos și muzical, armonizare, nu merită folosit pentru că când e vorba de standarde minime, e vorba de o nivelare la nivel minim. E vorba de statutul drepturilor celor care beneficiază de protecție uh, subsidiară. Se vorbește despre nevoia de a se ajunge la o recunoaștere reciprocă uh, în Europa a deciziilor de azil pe cât posibil. Se clarifică caracterul absolut, este cuvântul pe care îl folosește Tania, obligației uh, Um, de a nu trimite înapoi uh, solicitanții de azil, precum și facilitarea uh, decernării statutului uh, de rezident pe o perioadă lungă. Doresc să acord mai multă vigoare prin amendamentele mele, anumitor amendamente letanii și să propun alte amendamente noi. Cum ar fi? Recunoașterea statutului refugiaților din cauza schimbărilor climatice. Mă bucur că apare în text. Doresc să uh, specificăm ce poate să însemne acest uh, concept de refugiați climatic, dar și să detaliem uh, care sunt consecințele politicilor noastre, uh, cum ar fi uh, land grabbing-ul, deci uh, um, confiscarea terenurilor în multe regiuni din Africa și Asia. Invit pe toți colegii din PPE, din NCR și așa mai departe să se gândească la acest subiect. Este un subiect nou cu care ne confruntăm și este important să ajungem la un acord între noi în legătură cu acest concept. Un alt punct uh, pe care aș dori să-l aprofundăm este durata permisului de ședere, care aș dori să fie extinsă. Voi propune de asemenea să se extindă definiția rudelor, când vine vorba uh, de obligația reîntregirii familiilor, și va fi interesant să discutăm și despre acest concept între noi. Aș dori să spun colegei Mussolini că înțeleg ceea ce a spus și anume cu cât definești mai exact, cu atât riști să excluzi anumite persoane. Mi se pare că este un argument just, dar pe de altă parte, când vine vorba de conceptul protecției subsidiare, acesta a apărut tocmai pentru a oferi uh, posibilități de a defini și pentru a include mai mult și nu pentru a exclude. Voi propune de asemenea extinderea așa numitei perioade de grație oferite celor care al căror uh, permis de ședere nu a fost reînnoit sau a fost revocat. De asemenea, în Tania se, se spune, se vorbește despre dreptul de a rămâne trei luni pe teritoriul european pentru a încerca să obțină alt tip de viză pentru a rămâne legal în Europa. Mm, nu cred că putem uh, să propunem acest termen uh, pentru că e foarte greu să obții altă viză în doar trei luni. Mulțumesc! Thank you very much, Barbara. Mulțumesc, Barbara. Din partea verzilor are cuvântul Jean Lambert. Mulțumesc uh, Taniei Fayon pentru acest raport foarte bine scris și grupul meu va sprijini o mare parte din el. Am fost... Uh, vorbesc și... Ne-am ocupat uh, și de uh, recastul directivelor data trecută și mă bucur că data aceasta Parlamentul are un cuvânt de spus legislativ în legătură cu alte aspecte, cum ar fi protecția internă, uh, și actorii nestatali și rolul lor în oferirea de protecție în cadrul statelor membre. Deci mă bucur că s-au depus amendamente în acest sens. Aș dori să comentez în uh, legătură cu uh, tipul de act legislativ, dacă vom adopta un uh, regulament care stabilește standarde minime, aceasta va fi o problemă. Trebuie să se gândească bine Comisia dacă consideră că suntem gata să adoptăm un regulament sau dacă n-ar fi mai bine să vorbim despre o directivă. S-a vorbit mult despre realitățile din statele membre. Statele membre determină statul, uh, statusul acestor persoane în fiecare an. Cred că este un coșmar birocratic când vedem cât durează determinarea statutului deja prima dată. De aceea, povara pe care o punem pe umerii statelor membre trebuie luată în considerare. Nu trebuie să uităm uh, și efectul asupra beneficiarului protecției internaționale și asupra familiei acestuia. se riscă să se uh, uh, facă rău la, nivel, la nivelul sănătății mentale. Dacă nu știi care va fi statutul tău peste un an, de ce să te implici în măsuri de integrare? Și, practic, niciun, niciun angajator sau majoritatea angajatorilor nu uh, vor primi aceste persoane pentru că nu vor ști dacă ele vor mai fi uh, disponibile peste un an. Deci, Trebuie să permitem oamenilor să se bucure de stabilitate și, sta- și trebuie să permitem statelor membre să se bucure de stabilitate în sistemul lor. Um, deci nu cred că revizuiri obligatorii uh, trebuie prevăzute în text. În același, același lucru este valabil și alinierii la statut pe care a, mm, a propus-o Comisia data trecută. Parlamentul a apreciat acest lucru. Poate că apare o diferență de statut, dar asta nu înseamnă că apare o diferență în nevoia de protecție. Trebuie să fie foarte clar. Și a avea protecție subsidiară nu înseamnă că ești un om mai bun sau mai puțin bun când vine vorba de venituri, de alimente și așa mai departe. Deci, ne bucurăm de cele spuse în legătură cu alinierea statutului de permisele de, de ședere și de faptul că nu trebuie să se facă această revizuire a statutului atât de regulată și frecventă. Mai sunt și alte elemente, dar știu că nu avem timp. Așa că voi reveni cu altă ocazie la aceste considerații. Mă bucur că se uh, repune în discuție definiția familiei, dar și categoriile persoanelor uh, care au nevoie de protecție, inclusiv din cauze climatice. Um, EFDD. Mulțumim acum pentru FDD. Îl am pe listă pe domnul Castaldo, dar nu sunt sigur că se află în sală. Într-adevăr, nu este prezent. Prea bine. Atunci mă întreb dacă avem suficient timp din, pentru a da fundul comisiei. O intervenție scurtă v-aș ruga. Da, mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu proiectul de raport al doamnei raportor, care cred că uh, susține ideea Comisiei pentru o mai largă armonizare. Știți care sunt cele două puncte esențiale, mai multă uniformitate în recunoaștere în statele membre și, în al doilea rând, uh, să nu mai cădem în capcanele crizelor. Susținem raportoarea în obiectivele sale și mă preocupă pentru câteva amendamentele care merg în direcția unor clauze opționale, eh, care merg împotriva obiectivelor noastre în ce privește revizuirea statutului și regulile de protecție. Eh, acest, din urmă, aspect e foarte important tocmai pentru uniformizare. Există și aspecte juridice pe care am dorit să le discutăm mai în detaliu, în ce privește returnarea special, dar și lărgirea la uh, protecția subsidiară. Avem mari îndoieli. Uniunea face multe în direcția uh, celor care sunt afectați de dezastrele uh, naturale, nu cred că e momentul potrivit să extindem motivele de protecție pentru aceste situații. În ce privește accesul la măsuri de integrare, susținem din nou uh, raportoarea și mulțumim uh, pentru uh, alinierea obiectivele noastre. Uh, Tania, dacă dorești să tragi niște concluzii, mulțumesc, uh, dragi colegi. Foarte pe scurt, o primă reacție la tot ce s-a spus și la ce s-a spus mai ales acum despre comisie, dacă e timpul potrivit sau nu. Eu cred că e oricând un moment potrivit să facem propuneri comisiei. Nu cred că este un moment greșit. Uh, vreau acum să mulțumesc colegilor raportori din umbră, dar și celorlalți care au participat la acest prim schimb de opinii. Sigur că preiau propunerile pe care mi le-ați făcut și vă mulțumesc pentru susținere. Asta îmi permite să înțeleg în ce direcție ne îndreptăm. Eu cred că e direcția cea bună și obiectivul meu principal așa cum știu și colegii mei, este ca acei oameni care vin spre Europa și au nevoie de protecție internațională uh, și să capete un statut, într-adevăr să poată beneficia de un minim de stabilitate în viețile lor. Iată de ce încerc să prelungesc durata, să apropiu tipurile de statut uh, fără a permite măsuri punitive, dar Uh, promovând integrarea în societate și asta este uh, crucial inclusiv pentru reîntregirea familiei. Aștept cu interes amendamentele și viitoarele noastre dezbateri, de asemenea din partea Comisiei și Consiliului și sper că vom putea continua uh, cu aceleași ambiții. Mulțumim, Tania. Este într-adevăr un dosar foarte important ca parte a reformei. Îți mulțumesc pentru prezentare și pentru intervențiile raportorilor din urmă. Mulțumesc tuturor. Termenul de depunere a amendamentului este 24 martie, la prânz. Mulțumesc, dragi colegi. Ministrul Elen este pe drum. Avem doar 45 de minute la dispoziție pentru întrevederea cu el. E pe drum, vine spre noi. Deci v-aș ruga Uh, să rămâneți în sală. Mm, peste 5 minute, zic eu, la 11 și 10 putem începe. Vă rog uh, frumos, deci, să nu părăsiți sala. Vă promit, începem la 11 și 10. Avem doar câteva scurte minute de pauză. Orice întreprindeți, vă rog, nu întârziați. 11 și 10. Colleagues, take your seats now, please. Vă rog să luați loc, stimați colegi. Thank you, colleagues. Um... Vă mulțumesc, dragi colegi. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt de data ce puteți. Sunt încântat că domnul Ioanis Muzalas este alături de noi. Dumnealui a fost foarte deschis și doritor să vină să ne vorbească mă bucur foarte mult că vine tocmai într-un moment atât de important. Știe uh, despre discuția noastră pe uh, dosarele în această dimineață, Dublin, uh, calificarea azilului și știe de asemenea că suntem foarte interesați să discutăm ce se întâmplă în Grecia, dar și în termeni mai uh, largi ce se petrece cu uh, aspectele de migrație. Dumnezeu va face o introducere de aproximativ 10 minute în ce privește vulnerabilitatea persoanelor, returnările, presiunea comisiei, uh, mai ales în ce privește transferurile potrivit uh, regulamentului de la Dublin. Ne vom vorbi despre toate aceste lucruri și după cele 10 minute am să vă dau cuvântul, însă vă rog, stimați colegi, să vă limitați la intervenții de un minut, maxim două, pentru că timpul nostru este extrem de uh, limitat. Uh, de asemenea, rog domnul ministru să se limiteze la cele 10 minute. Și de îndată am să-i dau cuvântul domnului Ioanis Muzaras. Vă rog. Κυρίες, κύριοι βουλευτές, είναι πάντα μια μεγάλη χαρά για εμένα να βρίσκω. Vă mulțumesc. Pentru mine este o bucurie de fiecare dată când vin aici, în Parlamentul European. Indiferent dacă vom fi de acord sau nu, oricare dintre opțiuni e posibilă, de fiecare dată uh, mi se pare că sunt în mediul meu natural. Și ori de câte ori plec, știu că acordurile sau dezacordurile noastre, până la urmă, vor permite o ameliorare a stării de fapt pentru țara mea, pentru migranți, pentru Europa. Nu am foarte mult timp la dispoziție, dar am foarte multe să vă spun. Și prefer să răspund întrebărilor. 2015, 850 de mii de refugiați și migranți au tranzitat Grecia. Aproximativ 10.000 de persoane pe zi, iată ritmul fluxurilor Grecia, cu sprijin european, nu cu sprijinul pe care noi îl doream, dar cu sprijinul european pe care l-am primit, am gestionat bine lucrurile, n-au existat decese, n-au existat epidemii ori catastrofe. Și mai ales, printre uh, greci a existat acest sentiment de uh, susținere, de sprijin vis-a-vis -vis, și chiar de prietenie vis-a-vis -vis de refugiați. E adevărat că fluxurile au uh, trecut de la 10.000 la 2.000 de persoane după ce s-au instalat bariere în Grecia și am semnat un acord UE-Turcia, nu-i așa? Uh, și la trei luni de la crearea Domenii am putut închide această tabără fără violențe, creând uh, spații de primire și, cum am spus, la început uh, condițiile nu erau foarte bune, dar s-au ameliorat pe parcurs, iar acum realmente condițiile acolo sunt foarte bune. În 8 luni de la uh, dispariția acestei tabere am creat 50.000 de locuri de primire și suntem un stat care nu dispune de un serviciu specific de primire, aveam doar 2000 de locuri disponibile um, când am venit la guvernare. La trei luni de la suprimarea ei domenii am putut recensa întreaga populație, toți cei care veniseră în țara noastră. Taberele astăzi se află într-o stare bună și nu mai locuiește nimeni în corturi, fiecare are un acoperiș deasupra capului, alimentație suficientă, are, uh, dispune de medicamente, copiii sunt vaccinați și beneficiază de educație și de activități. Am beneficiat de ajutorul OMS, copiii încep încet încet să fie școlarizați. În ce privește minorii neînsoțiți, Existau la început 300 de locuri, iar acum am ajuns în 8 luni la o capacitate de 1400 de locuri. Iar de acum și până în vară vom reuși să uh, cazăm toți minorii neînsoțiți, în condițiile în care nu mai uh, vin și alții. Încercăm să creăm zone sigure în interiorul tabelor unde să ne putem ocupa de acești copii. În insule, în schimb, situația a devenit dificilă și asta nu doar din cauza suprapopulării, ci și pentru că au existat reacții populiste. Există o temă din partea uh, insularilor vis-a-vis -vis de cele ce se întâmplă. Lucru care nu ne-a ajutat să ameliorăm situația în insule. Am înregistrat trei decese la Moria pe parcursul iernii, din nefericire, și, cum vă spuneam, există un curent populist. Primarii au refuzat refugiații, doreau ca toți să plece uh, pe continent. Uh, Um, au refuzat să primească cu tare sau cu tare refugiați și ceea ce m-a uluit e că astfel de fenomene uh, rasiste nu au fost comunicate. Bună oară, proprietarii de hoteluri au refuzat să ofere camere uh, refugiaților. După uh, decesele înregistrate, unii au făcut pași înapoi și taberele au fost redeschise. Acum, după două, trei luni, riscăm să ne regăsim în aceeași situație. Iată de ce avem nevoie de intervenție. O intervenție a deputaților, așa încât aceste fenomene să dispară în insule. Adică să putem ameliora condițiile în tabele, să oferim uh, cazare uh, sigur, să creăm tabele, dar și centre închise care să poată mai bine garanta serviciile de azil și protecție a numeroșilor migrați. Pentru viitor avem un plan împreună cu DG Home și DG Eco care prevede că în 2017 locurile de cazare să ajungă de la 20.000 la 30.000 în tabere uh, o să trecem de la 50 la 20-25 de mii. În acest an vom uh, închide alte tabere și vom crea 10.000 de locuri de cazare suplimentare, adică uh, refugiații, migranții care au uh, dreptul de azil își vor regăsi întreaga demnitate pe care o merită. Până în luna aprilie, cel mai târziu, vom oferi un permis de muncă și bani lichizi celor care au dreptul uh, la azil. Aș reveni asupra unor lucruri. Am ascultat cu atenție dezbaterea anterioară uh, ce privește raportul uh, Ceciliei Wikström. Uh, Cecilia, vreau să spun că raportul tău este excelent. Sigur, nu sunt de acord cu absolut tot, însă faptul că raportul doamnei Wikström este o bună uh, bază de pornire pentru dezbatere e foarte important pentru noi. Uh, noi credem că propunerile Comisiei mm, nici măcar nu constituie o, mm, un punct de plecare pentru o discuție din punctul nostru de vedere. Felul în care e prezentată solidaritatea e clar că nu e ceva realist. Maniera în care se dorește reformarea regulamentul Dublin arată că oricare ar fi perspectiva politică din care privim lucrurile, în practică lucrurile sunt inaplicabile. Și întrebarea nu dacă vrem sau nu în Grecia sau în Italia, ehm, întrebarea e cu totul alta, <laughs> problema e cu totul alta lucrurile sunt inaplicabile în această formă și de îndată ce fluxurile sporesc, totul se va prăbuși, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Iar acum e sarcina Parlamentului, ehm, instituție democratică aleasă, să evite decizii adoptate ignorând uh, uh, realitatea și rolul Parlamentului. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Avem niște acorduri, avem și diferende, însă credem că trebuie să intervină o procedură automată pentru a evita tot decide și redecide asupra uh, unor lucruri. Uh, nu obțin la valoare adăugată. E nevoie de o procedură automată, iar aceasta trebuie să fie una calitativă. Pentru că nu e de analizat dacă lucrurile merg bine uh, sau mai puțin bine într-un cutare stat membru, suntem la 150% chiar de referință. Ar fi nevoie de sub 100%. Sigur, acestea sunt aspecte tehnice, dar dacă încredințăm oricărui stat astăzi, că e vorba Grecia sau Italia azi, mâine Germania, Polonia sau mai târziu Ungaria, dacă lăsăm de fiecărui stat membru să facă pre, verificările pre-Dublin, acest stat ar fi uh, înnecat, practic. Nu, ne este foarte greu să asigurăm toate locurile de cazare necesare dacă, din nou, avem fluxuri masive uh, de migrație și ni se cere să aplicăm criteriile pre-Dublin, trebuie să înțeleagă și Europa că Grecia nu are un serviciu specific de azil, de primire și Grecia va fi distrusă, Europa va fi distrusă și problemele nu vor înceta pentru refugiați și migranți. La fel se întâmplă în Italia sau în oricare alt stat membru. Atunci, din punct de vedere juridic, nu știu ce să spun. Noi nu ne dorim o solidaritate flexibilă. Nu pot să vă spun uh, Poate că am putea accepta un compromis ca uh, punctul 2 pe care l-a evocat uh, Cecilia, sau poate niște sancțiuni. Uh, în orice caz, fiecare stat membru, în plan politic, va trebui să accepte măcar câțiva refugiați, o cifră care poate că în timp ar putea să crească. Din experiența noastră pot să vă spun că această ofertă pe bază de voluntariat e clar că nu a funcționat uh, pentru Grecia. De trei ori am lansat un apel la un ajutor uh, pentru protecție și am primit 15% din ceea ce am cerut cu acordul Uniunii Europene. Iar majoritatea ofertelor pe termen lung venea din partea Uh, câtorva state membre, Germania, țările de jos, Franța, Suedia, Portugalia și poate că uit câteva. Însă nu a existat o reacție globală din partea tuturor statelor membre la solicitarea noastră de ajutor. Și chiar dacă avem câteva puncte de dezacord cu raportul doamnei Wikström, acesta e totuși o bază foarte bună pentru discuții, pentru dezbatere. Vom introduce și noi amendamente, desigur, Cecilia, uh, vom prezenta divergențele noastre, dar credem că în fața problemelor cu care ne confruntăm, există totuși elemente aplicabile. Unii spun că nu. Pentru noi există aspecte care parțial ar putea fi transpuse în practică. Nu vreau să revin uh, asupra mm, a ceea ce am spus despre flexibilitatea, uh, solidaritatea flexibilă. Trebuie să ajungem la o solidaritate reală. Nu vreau să uh, repet uh, poziția. Acum vă stau la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor. Mulțumim, domnule ministru. Uh, cred că am să dau de dată cuvântul colegilor mei. Există o listă foarte lungă de intervenții. Eh, dată fiind tema extrem de importantă și temele eh, spinoase pe care le-a ridicat domnul ministru, eh, aș dori totuși ca domnul ministru să poată răspunde și atunci, fără excepție, v-aș ruga, dragi colegi, să nu vorbiți mai mult de două minute și mai degrabă un singur minut. Începem cu coordonatorii, doamna Mețola. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că uh, vorbiți despre acest subiect, despre ce se întâmplă în țara dumneavoastră și cum faceți față fluxului masiv de migranți care au sosit în ultimii ani. Ați uh, vorbit despre solidaritate, suntem de acord, orice fel de revizuire a chiului actual și a ameliorării acestuia trebuie să aibă solidaritatea ca punct de pornire. Am vorbit și ieri, domnule ministru, despre acest lucru, dar um, V-aș ruga să ne spuneți mai multe despre cifrele actuale de uh, persoane care intră și care sunt returnate în temeiul acordului UE-Turcia. Și de asemenea, știm că s-au alocat fonduri guvernului dumneavoastră pentru a identifica experți care să ajute uh, cu procesul acesta de uh, prelucrare a cererilor de azil. Dacă ne puteți spune mai multe, Uh, dacă puteți vorbi de resursele pe care le aveți, uh, dacă credeți că acestea sunt proporționale cu provocările cu care vă confruntați uh, în continuare, pe continent sau pe insule. S-ar putea să plec la summitul PPE în câteva minute, însă am să vă ascult pe internet. De la S&D, doamna Ernst. Mulțumesc și mulțumesc domnului ministru care vine cu plăcere la noi pentru a ne prezenta modificările actuale ale situației din Grecia. Pentru că unii dintre colegi vor să pună întrebări, eu am să mă limitez doar la una sau două. În primul rând, acum se fac multe presiuni asupra Greciei și uh, apreciez uh, cuvintele dumneavoastră introductive. Ați spus nu doar că vă confruntați cu un număr tot mai mare de refugiați, ci și că în ultimii ani uh, situația și provocările s-au schimbat și în alte domenii în ceea ce privește acordul cu Turcia și alte chestiuni. În permanență vă confruntați cu noi sarcini și trebuie să le faceți față. Apoi, mă bucur că ne-ați amintit că Grecia se află în continuare într-o situație de austeritate. Așadar, întrebarea mea va fi, uh, ținând cont de toate provocările cu care vă confruntați în țara dumneavoastră, mai ales pe insule, care este sprijinul pe care agențiile europene vi-l acordă? Ce fel de sprijin primiți de la statele membre? Pentru că sunt întru totul de acord uh, că acest mod de a vorbi despre o solidaritate flexibilă uh, este și mai uh, stupid, dat fiindcă unele state membre nu dau nimic. Deci primiți sprijin în ceea ce privește echipamentul tehnic, personalul, fondurile, orice. Și ultima întrebare. Dacă aveți nevoie de personal sporit de administrația dumneavoastră pentru a îndeplini procedurile de azil, pentru a face verificările, pentru a oferi asistență juridică, judecătorii, avocați, aveți posibilitatea Uh, de a uh, oferi calificări personalului necesar și aveți nevoie de măsuri speciale din cauza austerității? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, Birgit! De la ECR. Domnul Marias. Domnule ministru, bine ați venit la Parlamentul European încă o dată. Aș dori să vorbesc despre insulele din Marea Egee. Acolo, 16.500 de refugiați și migranți ilegale au fost închiși. Cunoașteți situația, ați fost recent în acele insule și eu la fel. Am fost la Chios, la Samos și la Lesbos. Aceste probleme nu au de-a face cu populismul. E vorba de insule care au primit deja mai mulți refugiați decât uh, altele în 2015 și 2016. Dar locuitorii acestor insule nu mai uh, pot să accepte interpretarea pe care o dă Uniunea Europeană și pe care o dați și dumneavoastră, așa zisului acord UE-Turcia, spuneți că nu se uh, poate în temeiul acestui acord să fie mutați unii din acești nou, nou sosiți spre Grecia continentală. Aș vrea să-mi spuneți clar în ce parte a textului se regăsește această prevedere. Vă rog să ne arătați textul, pentru că eu nu am văzut așa ceva pe hârtie. Și apoi aș vrea să vă fac o propunere bazată pe răspunsul domnului Avramopoulos. 40% dintre persoanele blocate pe insulele din Marea Egee sunt minori neînsoțiți sau persoane din grupuri uh, defavorizate. De ce nu se începe să fie mutate aceste grupuri uh, pe uh, continent în Grecia? Din cei 16.500 de migranți blocați, înseamnă că 7.000 ar trebui să fie transferați pe continent ceea ce ar putea facilita situația, ar putea înlesni o situație inacceptabilă. Și aș dori să vă mai spun că locuitorii uh, din insulele din Marea Ege vor veni la Bruxelles. Eu i-am invitat aici la o reuniune la Parlamentul European în 27 martie. Și dumneavoastră sunteți binevenit la această reuniune. Să purtăm un dialog. Vor participa și alți colegi. Uh, și este inacceptabil ca acești locuitori să fie acuzați de populism, pentru că ei au primit mii de refugiați până acum. No so... Am spus că nu facem excepții, deci nu las pe nimeni să depășească două minute. Doamna Ernst acum. Sorry, Cecilia Wickstrom for Ba nu, mai întâi Cecilia Wickstrom de la ALDE. Told that I will have a Tocmai mi se spusese că o să am o bilaterală cu domnul ministru, așa că o să renunț acum la timpul de vorbire. Mulțumesc, Cecilia, nu trebuie, dar îți mulțumesc. Cornelia Ernst de la GUE acum. Mulțumesc. Mă bucur că sunteți din nou. E o reuniune foarte importantă și mă bucur că avem această practică de a ne vedea în mod regulat. E foarte important pentru noi. Ce mă interesează pe mine sunt trei lucruri. Ați spus că 5% din bunurile și serviciile care au fost promise de Uniunea Europeană în, uh, au ajuns în Grecia. Din total, doar 5% au ajuns. Vreau să îmi spuneți ce înseamnă asta concret. Ce nu a fost livrat? Ce nu aveți acolo? Ce vă îngreunează situația în deosebi? În al doilea rând, repartizarea uh, refugiaților. Uh, transferul. E clar că cei care sosesc ajung în Italia sau în Grecia. Când uh, vorbim despre viitorul transfer, despre viitoarea repartizare a refugiaților, vă rog să-mi spuneți ce ar fi cel mai important pentru dumneavoastră. Pentru noi ar fi foarte important uh, să fie transferați din prima zi ca să Există un efect pozitiv asupra statelor de primire. Și în al treilea rând, procesul transferului de minori. Cum priviți dumneavoastră situația minorilor? Ar fi bine să ne dați câteva precizări în perspectiva transferului. Ce probleme există? Și ce ar trebui să facă Comisia și Consiliul Uniunii Europene ca să vă ajute? Mulțumesc! Mulțumesc, Cornelia! Doamna Sargentini! la Verzi. Uh, uh, Mulțumesc mult, domnule președinte. Am două subiecte de discutat. În primul rând, ne apropiem de aniversarea de un an a acordului uh, cu Turcia, 18 sau 20 martie, nu știu ce dată vă convine și sper ca săptămâna viitoare să dezbatem acest subiect, speram eu, însă PP-ul și liberalii au blocat trecerea subiectului pe ordinea de zi de la plenară, ceea ce mi se pare rușinos pentru că e nevoie de un control democratic asupra acordului cu Turcia. Mă bucur să aud uh, reflexiile domnului ministru și vă mulțumesc pentru prezență cu privire la hotărârea Curții de Justiție de la Luxemburg uh, referitoare la faptul că nu ei sunt instanța care să judece returnările din Grecia către Turcia. Întrebarea, este, întrebarea mea este atunci Cărei instanțe se pot adresa oamenii ca să-și obțină drepturile democratice? Și a treia întrebare, numerele de transfer, cifrele de transfer. Ministrul din țările de jos pentru migrație și azil a declarat că nu ar trebui să mai fie transferați atât de mulți din Grecia la noi cât se aștepta, pentru că nu există oameni care să îndeplinească criteriile. Spunea că în loc de 60.000 de persoane, de transferat din Grecia, numai 24.000 vor veni, pentru că restul nu îndeplinesc criteriile. Au venit după acordul cu Turcia, deci nu sunt eligibile pentru transfer, sau nu au naționalitatea corectă, adică uh, ca 75% sau mai mult să fie uh, cerere cu răspuns pozitiv. Ce părere aveți? Uh, aceste cifre scad și statele membre o să le facă să scadă și mai mult, spunând că nu trebuie să ne bazăm pe cifre, ci pe procente și atunci o să aveți probleme și mai mari. Mulțumesc, doamna Wingberg. Mulțumesc, domnule ministru și mulțumesc pentru informațiile actualizate pe care ni le-ați prezentat. Ați spus că lucrurile se ameliorează și că putem să ajutăm uh, oameni oferindu-le îngrijirile necesare de sănătate și așa mai departe. E adevărat că încep să fie îndeplinite aceste criterii, însă, în temeiul regulamentului de la Dublin, unii migranți ar trebui să fie returnați. Și aș vrea să știu în taberele actuale cât de mulți migranți sunt din Siria. Ar fi interesant de știut, pentru că noi avem impresia că toți migranții vin din Siria. Ar fi interesant să știm care este uh, adevărata cifră și ce face Turcia în privința acordului respectiv. O să vă spun cine s-a mai înscris pe listă. Și încep cu Malin Bjork. Thank you. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnului ministru pentru prezență. Pe scurt, vreau să subliniez un lucru, probabil că majoritatea dintre noastre ați citit o scrisoare adresată de peste 160 de ONG-uri um, în legătură cu această situație. Nu e o scrisoare adresată doar guvernului Elen, ci tuturor guvernelor. Se vorbește despre necesitatea de schimbare de direcție în politica europeană a migrației și azilului. Unul din subiectele subliniate este faptul că uh, Uniunea Europeană aplică principiul ochii care nu se văd se uită. Și aici mă refer la externalizarea frontierelor și mă refer și la taberele de pe insulele din Grecia. Uniunea Europeană a spus-o, cel puțin uh, public, uh, că uh, acestea vor deveni instituționalizate. Știm cu toții cât de dificil e, care sunt condițiile. E momentul ca Parlamentul să ceară Consiliului să ia măsuri și să închidă aceste tabere. De asemenea, principiul uh, ochilor care nu se văd se uită se aplică și la politica guvernului maghiar, unde uh, solicitanții de azil sunt băgați la închisoare. Cred că trebuie să denunțăm acest lucru și la Parlament, dar și în Consiliu. Și am o întrebare foarte specifică. Am auzit că există discuții și presiuni în Grecia ca să se modifice legislația ca să fie posibilă returnarea în Turcia a unor persoane care intră în categoria uh, de persoane vulnerabile, inclusiv minori, care la ora actuală sunt scutiți de returnare. Aș vrea să știu dacă e adevărat că Comisia și Consiliul fac presiuni în această direcție, domnule ministru, și care e poziția guvernului elen? În ce fel vă putem sprijini ca să oprim o uh, astfel de modificare? Cred că ar fi inacceptabil ca minorii să fie retrimiși în temeiul unui acord care nu este chiar uh, legal. Mulțumesc, domnul Chircos. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Aș avea o întrebare. În baza ultimelor date cu privire la um, originea persoanelor care trec prin insulele grecești, uh, a, scă- a început să scadă continuu numărul de sirieni. Are oare acest lucru legătură cu centrele închise despre care ați vorbit? Care este proiectul guvernului în legătură cu aceste centre închise? Ele sunt prevăzute clar în textele Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Holmeier. Domnule președinte, domnule ministru, aș avea patru întrebări. În primul rând, se pare că 90% dintre cererile de azil sunt procesate în 3 până la 5 ani. Și asta pentru că nu se, uh, nu se uh, rezolvă suficient de repede, însă aceasta este o garanție pentru migranți că pot rămâne 3 5, până la 5 ani uh, în Europa. Cum uh, put, credeți că s-ar putea reduce acest termen la 6 luni ca să existe o mai mare precizie și securitate juridică? Din fonduri, spuneți că ați primit doar 5% până acum. Eu sunt la Comisia de Control Bugetar și pot să confirm că Grecia nu uh, îndeplinește condițiile cu privire la trimiterea facturilor necesare către Uniunea Europeană. Fără documentele relevante nu se pot primi fonduri. Ce faceți pentru a vă îndeplini misiunea și sarcinile ce vă revin în calitate de membru al Uniunii Europene ca să puteți primi fondurile la care aveți dreptul? În al treilea rând, uh, în Turcia nu există uh, diferență, în acordul cu Turcia nu există diferența între insule și continent. Ce se întâmplă, deci, cu refugiații? De ce sunt tratați în mod diferit? Și de ce se pune accentul pe insule, ca și până acum? De ce nu se pune accentul și pe continent? Și, în al doilea rând, și mă refer la Elenico, uh, aeroportul unde au uh, fost cazați, fostul aeroport, unde au fost cazați 2200 de migranți și uh, unde există investitori pregătiți să investească în Grecia, vor să creeze locuri de muncă și se pare că e contraproductiv. Nu se poate folosi acel aeroport pentru că sunt migranți cazați acolo. Cred că ar trebui clarificată această situație, pentru că altfel se va ajunge la diferite tipuri de agresiune și nu-mi doresc așa ceva. Eli Schlein. Grazie, <clears throat> E, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că sunteți aici. Ați spus mai multe lucruri. În primul rând, ce privește reforma sistemului de la Dublin. Eu sunt raportoare din partea socialiștilor, din partea grupului meu, așadar. Și vreau să subliniez că împărtășim anumite critici. De pildă, problema inadmisibilității care nu numai că ar fi o sarcină suplimentară pe umerii statelor uh, membri, membre de primire, dar ar însemna și un filtru suplimentar la primire pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională. Aș dori așadar, uh, așa cum a spus și doamna Wikström, să eliminăm acest gen de verificări. Apoi, tot la fel, e vorba de scăderea pragului uh, propus de comisie, 155%. Uh, la sută care ar însemna într-o situație de criză să ducă la o situație și mai gravă pentru țările de primire. Și aș mai spune că personal sunt uh, frapată, șocată de nivelul foarte slab al discuțiilor de la, Consiliul, de la Consiliu. Noi discutăm propunerea Comisiei, pe de altă parte Consiliul are tot felul de idei fanteziste, de solidaritate uh, și uh, lasă totul uh, la marja de manevră a statelor membre. Și încă o dată experiența ne spune că un astfel de demers nu are cum să rezolve problemele. Și apoi, foarte pe scurt, în ce privește situația din Grecia. Sunt de acord cu colega Bjork. Consiliul și Comisia trebuie să se ocupe de problema persoanelor minore și vulnerabile în ce privește repatrierea către Turcia. Care este situația cu această situație și dacă nu cumva legislația merită să fie schimbată? Vă mulțumesc foarte mult, doamna Gomes. Minister. Domnule ministru, cele din urmă, după un an, am început să lucrăm uh, la uh, Um, faptul că primul grup de iazidi au sosit în Portugalia, mă bucur foarte mult și încă 100 de uh, iazidi sunt pregătiți, aprobați uh, pentru transfer și ar trebui să ajungă în Portugalia luna viitoare. Am o întrebare uh, pe această temă, de fapt. Aș vrea să știu care este orientarea dumneavoastră către persoanele, față de persoanele vulnerabile, cum sunt și azidii, victime ale unui genocid, dar sunt și mulți alți migranți vulnerabili. Nu credeți că ar trebui să aibă prioritate la transfer, dată fiind vulnerabilitatea lor? Apoi, minorii neînsoțiți. Guvernul portughez uh, s-a oferit să primească minori neînsoțiți, însă acest lucru este blocat din cauza interpretării date de comisie. Într-adevăr, minorii neînsoțiți trebuie să fie returnați într-o țară sigură, cum e Afganistanul, unde a avut loc recent un atac terorist chiar ieri uh, la un spital. E o nebunie. Vă rog să-mi spuneți ce părere aveți și dacă puteți uh, să ne mai spuneți uh, câte persoane au fost transferate în alte state membre în 2016 din Grecia și câte, care este numărul de persoane nou sosite în Grecia în 2016 și câte sunt reținute în hotspoturi. Și aș vrea să repet și ce au spus uh, colegii. E necesar uh, controlul democratic asupra unui acord imoral și ilegal, cum este acordul UE-Turcia. Mulțumesc. Vreau să mă asigur că nu mi-a scăpat nimeni. Sper că Cineva a uh, vrut să intervină și nu l-am numit? Nu. Bun. Atunci vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați fost uh, disciplinați. Domnule ministru, acum vă rog, aveți cât timp uh, aveți da, nevoie ca să răspundeți la întrebările acestea. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc și îmi cer și o scuze dacă uit ceva. Au fost multe întrebări. Unele dintre acestea au fost puse de mai multe ori, însă îmi cer scuze de pe acum dacă o să răspund uh, foarte pe scurt la unele dintre acestea. Intențiile mele sunt bune, însă până la urmă trebuie să spun uh, și cum stau lucrurile de fapt. Câți oameni sosesc în Grecia, câți uh, pleacă. De când am încheiat Uh, acordul cu Turcia, cam 100 de persoane ajung în fiecare zi în Grecia. Și cam 30-40 pleacă săptămânal. Asta pentru că aplicăm foarte strict cu disciplină, cu hotărâre, principiile dreptului uh, internațional când examinăm dreptul de azil și respectăm principiile Convenției de la Geneva. Au fost uh, fenomene de abuz când e vorba de cerere de azil. Au fost mulți care au sosit în Grecia, provenind din um, Maroc, Algeria, Bangladesh. Bun, au dreptul să demareze această procedură, însă noi trebuie să plătim pentru asta. V-am spus că noi aplicăm aceste principii și cumva răspund și la o altă întrebare. Noi aplicăm procedurile de azil în temeiul dreptului internațional și asta foarte strict. Examinăm fiecare caz în parte uh, și în mod uh, țintit. Asta înseamnă că, da, au fost multe întârzieri din ceea ce privește returnările în Turcia. Și mai e încă o problemă. Cei de la EASO ar putea să acceleze puțin procedura, dar nu dispunem de serviciile lor. Deci nu putem să facem miracole. Nu prea am putut să accelerăm procedurile. Nici măcar nu e vorba de o problemă de finanțare ci este un refuz din partea statelor membre să ajute EASO. Noi cooperăm bine cu EASO. Deci eu acum nu vreau să acuz EASO, biroul pentru sprijin pentru azil, ci mai degrabă mă refer la statele membre care nu sprijină EASO să poată răspunde situației prezente. Da, mă gândeam că o să fie plângeri și proteste. Dar e adevărat. E adevărat. Vrem să știm, până la urmă, cum stau lucrurile cu ajutorul din partea Uniunii Europene când vine vorba de acest acord între Uniunea Europeană și Turcia. Păi am să vă spun cum stau lucrurile. Țara mea se află într-o situație grea și încerc să nu vin cu acuzații. e foarte ușor să acuzi. Dar nu de asta am venit și nu am venit aici să fac pe victima, pe eroul. Vreau să vă arăt așa, la rece și logic, care sunt problemele, unde e lipsă de coerență. Am să mă concentrez pe multe, pe aspectele bune, chiar dacă nu sunt multe. Avem, într-adevăr, sprijin de la Uniunea Europeană, fără de care nu am fi putut să supraviețuim. Nu am fi putut să facem aceste eforturi în mod constant. Însă, este de asemenea adevărat că nu e suficient acest sprijin. Este sub ceea ce promite Uniunea Europeană. Și vine sprijinul și un pic mai târziu, nu neapărat când avem nevoie, ceea ce, bineînțeles, că ne pune probleme și spunem asta de fiecare dată și cerem să se rezolve, însă eu n-am venit aici să acuz Comisia sau Parlamentul European sau Uniunea Europeană în general ci am venit să vă spun, vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl primim și vă rugăm să ne dați tot ajutorul și să ne l la timp. Și ceea ce cer Parlamentul European este să intervină în continuare, poate chiar din ce în ce mai mult, în această situație. Aveți uh, dreptate, abia acum avem un uh, minister pentru migrație. De 40 de ani am mai creat un minister de la zero în Grecia. Încercăm să facem ce putem, colaborăm cu alte ministere și e clar că, bun, noi trecem și printr-o criză economică gravă, avem uh, măsuri de austeritate și asta nu înseamnă că, peric- că periclităm locurile de muncă ale persoanelor uh, implicate. Nu este adevărat că sunt 16.000 de persoane în insule. Sunt cam 9.000 în acest moment. E adevărat că au fost 14-15.000 în perioada din septembrie până acum. Tinerii și grupurile vulnerabile au fost uh, deplasate, ceea ce a micșorat numărul. Dar um, uh, cele care au rămas uh, până la urmă sunt supravegheate, sunt în niște centre nevoie de asta pe și pentru siguranța lor. Știu cei care au fost la fața locului că 2% dintre aceștia, dacă sunt infractori, tot reprezintă un pericol uh, mare pentru uh, toți acești uh, refugiați migranți. Deci noi nu trebuie să ne cerem scuze pentru faptul că punem uh, um, că luăm astfel de măsuri de securitate. Avem un acord între Uniunea Europeană și Turcia, nu între Grecia și Turcia. Um, nu este foarte clar tot timpul acest um, acord și acest lucru este menționat în toate textele de aplicare. N-am vrut noi asta. Noi am vrut uh, să dăm uh, garanții și părții turce că nu o să le trimitem toți refugiații definitiv în Turcia. Le-am promis că o să mai reținem refugiații pe continent înainte să-i trimitem în Turcia. Am văzut um, mai mulți miniștri care s-au implicat în discuții, apoi comisare Timmermans, Avarmopoulos, um, mai multor omologi, um, au fost mai multe contacte, am fost de mai multe ori în Turcia, le-am scris mai multe scrisori. Și n-am primit răspuns, -am, am fost refuzați, iar guvernul uh, nostru nu vrea să-și asume riscul să facă niște transferuri care ar duce la anularea acordului. În ciuda tuturor problemelor uh, noastre, acordul între Uniunea Europeană și Turcia um, reprezintă, să zicem, o gură de aer, dar nu e o soluție definitivă. Eu, normal, mi-aș dori una uh, mai bună, dar nu știu de unde să o scoatem. Aici vorbim despre un test. Putem să încercăm să ajungem cumva la un echilibru între ceea ce ne dorim și realitate, pentru că altfel riscăm să asistăm la creșterea uh, rasismului și a populismului, a grupărilor de dreapta. S-a constatat deja acest lucru în Europa și la noi în țară. Acum, domnule Marias, nu pot să vă spun că acuz oamenii. Eu sunt medic la bază și știu că teama este un instinct normal al omului. Dacă spun aveți o boală, nu e nici un lucru bun, nici un lucru rău, e pur și simplu o problemă pe care trebuie să o depășești. Deci poate să fie orice fel de oameni. E normal să reacționeze defensiv într-o situație de frică, de panică. Nu lansez acuzații, ci încerc să găsesc cumva soluții la această problemă. Ne vă spuneam că am început să deplasăm categoriile cele mai vulnerabile, lucrurile se întâmplă treptat, dar să știți că și traficanții sunt uh, și ei la curent. Am avut 300 uh, de copii care au fost uh, deplasați de pe insule și luna următoare au mai venit 200. E așadar un fel de uh, cursă de ambele părți. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nu există minori neînsoțiți în comisariatele de poliție. Au fost uh, câteva acuzații uh, care s-au referit la transferurile care s-au, referit, s-au făcut între diferite tabere, dar de patru luni încoace nu mai sunt uh, copii care să locuiască în comisariatele de poliție, ci în tabere trăiesc noi încercăm să creăm și niște structuri mici. Acum vorbim de minorii neînsoțiți, că mai multă lume a întrebat asta. Ipocrizia este mare. Îmi cer scuze că spun asta. Fiecare arată de Grecia cu degetul um, vai, dar ce face Grecia cu acești copii? E un scandal. Păi pot să vă spun că scandalul, de fapt, e în toată Europa, nu numai în Grecia. Noi, în șapte luni, am creat 400 de locuri pentru copiii neînsoțiți, nu neînsoțiți. În Europa sunt cam 2200 de sunt cam 2200 de milioane însoțiți în Grecia și Europa acceptă transferuri doar uh, în cazul a 650 dintre aceștia. Dar ce facem cu ceilalți? Minorii aceștia neînsoțiți. Ce putem să facem cu noi? Sunt tineri din Albania, din Irak și așa mai departe. Am acceptat cererile de localizare în Europa și au fost 495 de uh, cereri, am acceptat 450 și 248 au fost deja transferați. De ce? Păi pentru că statele membre din Europa, care nu se confruntă cu problema cu care ne confruntăm noi, ne spun că n-au avut timp să pregătească facilitățile pentru aceștia. 27 de state membre n-au avut în toate aceste uh, Uh, luni, în patru luni, nu au avut timp să uh, construiască locuri pentru 400 de copii. Și noi um, ar trebui să construim mult mai multe. Da, e ușor să acuzi, să arăți cu degetul. Ne mai acuză și ONG-urile. V-am spus că mai sunt și probleme economice. Da, am primit bani pentru construirea de facilități pentru minorii neînsoțiți. Și sunt întârzieri, dar nu noi am fost la baza acestora. Nouă ni se face cererea. V-am spus că noi colaborăm bine cu domnul Stelianides, că e un adevărat magician. Încearcă să găsească un echilibru și se descurcă destul de bine să se gândească și la problemele de la DGECON și problemele pe care trebuie să le rezolvăm împreună cu ONG-urile. Și eu, împreună cu dumnealui, vreau să încerc să ajung la echilibru, dar se întâmplă și lucruri ciudate. Sunt ONG-uri care primesc um, bani ca să creeze facilități pentru minori neînsoțiți și care nu au o structură pentru adulți, acuză și după aceea ne spun că nu sunt adulți în aceste structuri. Și eu aici um, vin în fața dumneavoastră și trebuie să-mi asum o răspundere de când eu n-am primit banii care vin împreună cu aceste răspundere, aceste, aceste obligații. Sunt de acord când e vorba de câteva aspecte cu relocalizarea care nu are loc. Sunt mai multe probleme, într-adevăr, însă pentru mulți dintre dumneavoastră, cei prezenți, ce să vă spun, mi-ar plăcea să fiu în locul dumneavoastră, pentru dumneavoastră este o problemă teoretică, pe când pentru noi este o problemă vitală, pe viață și pe moarte. La fel și pentru Italia. Au fost 9000 de returnări până acum și am convenit să aibă loc 12.000 uh, de transferuri. Asta dintr-un număr de 60 de mii. 33 de mii în primul an și, mă rog, s-a terminat primul an, începe al doilea, 60 uh, de mii era pe ambii ani. Iar 12.000 înseamnă 12 tabere în plus pe la mine în țară. Dar vă spun că dacă s-ar asuma mai multe răspundere, ar putea să fie și mai puține tabere la noi în țară. Iar uh, cele care ar rămâne ar putea să aibă condiții mai bune decât în prezent. Vă spun din toată inima că de obicei așa sunt, mă exprim sincer. Deci nu este o problemă teoretică, ci este una practică, urgentă, imediată, la fel și pentru <coughs> refugiați și pentru cei care au dreptul să fie transferați. Ei bine, nu e, o, nu e doar teorie, este o chestiune foarte, foarte practică. Da, suntem conștienți de faptul că există probleme, că sunt lacune în tabere. Puteți să criticați cât vreți, dar ajutați-ne. Dacă se fac, se fac aceste transferuri, o să avem și noi cu 20 și ceva de tabere mai puțin. Da, până la urmă, din 60.000, de de fapt nu se fac decât 25.000 de de relocalizări. Adevărat, din cifrele pe care le avem, sunt cam 30.000 de persoane care ar trebui să fie vizate și până la urmă a mai lipsit vreo 18.000. Da, e important, e important și pentru noi, dar și pentru ei să plece. În fiecare zi, dumneavoastră puteți să uh, Uh, vă reuniți și să acuzați uh, Grecia pentru ce se întâmplă în aceste tabere, însă cel puțin o dată pe săptămână vă rog să vă reuniți și să vedeți uh, cine de fapt e de vină pentru faptul că nu se realizează aceste uh, transferuri, relocalizări. Dar, de fapt, nu ne ascultă mm, statele partenere. Ritmul uh, transferului acestora nu s-a accelerat. și întârzierile sunt greu de uh, contorizat. m uh, am spus că um, aici sunt implicați și EASO și noi. Dar mai multe state membre um, sunt implicate. Sunt anumite state unde există servicii privind azilul din 1950, care au experiență instituțională, memorie instituțională, încă din 1950. De exemplu, în Danemarca, în țările de jos, um, serviciile pentru azil există de uh, decenii bune și au acumulat experiență. Bun, eu nu vreau acum să ne eschivăm, să mai eschivez de răspunderile țării mele. Nu vreau să le transmit către alții, dar noi nu avem serviciu de azil, de primire a migranților și refugiaților. La noi ne cam obișnuiserăm cu ideea că suntem o țară de tranzit și că nu prea contează cine vine, că după aia pleacă în altă parte. Deci am început să înființăm servicii de azil abia acum trei ani. Am avut 200 uh, și ceva de angajați inițial și după 18 luni am ajuns la un personal de 1000 150 de angajați și facem progrese. Bun, suntem în urmă, însă azilul este o chestiune care nu se poate rezolva peste noapte, e nevoie de timp. În uh, Germania, perioada este de 17 luni. Acum să vă spun o experiență personală. Unul dintre riscurile mari care este legat de Convenția de la Geneva nu e presiunea care vine din partea uh, guvernul autoritate, ci faptul că se abuzează de azil și Grecia este pe locul 2 în Europa la numărul de cereri de azil, 18.000. Nici o țară cu astfel de un astfel de număr de cereri și cu o populație ca noastră nu se poate mm, descurca. O să spuneți, da, Grecia nu se descurcă, există întârzieri în procedurile de azil. Da, dar trebuie să ne înțelegeți și să ne ajutați. Eu accept aceste critici și când plec de aici o să știu că da, încă mai avem de lucrat la partea aceasta de azil. Însă dumneavoastră de aici, să vă gândiți și dumneavoastră, trebuie să ajutăm și noi Grecia să um, adoptați um, măsuri pentru a facilita azilul. Noi facem și noi ce putem respectând dreptul internațional. Încă două, trei lucruri și după aia închei, că mi se termină și timpul. Suferim presiuni. Um, eu sunt ministru într-un guvern și mă ocup de afacerile curente, dar doresc să amintesc următorul lucru. Noi considerăm că dreptul internațional ne cere ca fiecare solicitare de azil să fie evaluată în mod individual și specific. Și asta facem. Aceasta este poziția noastră, indiferent de presiunile pe care le suportăm. Fiecare solicitare trebuie să fie gestionată în mod specific. Acesta este principiul pe care îl aplicăm și, bineînțeles, această aplicare are un cost, un cost ridicat. Dacă dreptul internațional se schimbă într-o bună zi, atunci mai discutăm. Dar până atunci Grecia va continua să aplice dreptul internațional. Și închei spunându-vă următorul lucru. Se vorbește mult despre Grecia nu neapărat aici la Libe. Se vorbește despre faptul că Grecia nu-și protejează bine frontierele. În noul sistem de la Dublin se spune că pentru lansarea uh, procedurii de repartizare a refugiaților, mai întâi frontierele trebuie bine păzite. Țin să spun că aceasta este o insultă la adresa țării mele o insultă la adresa culturii elene. Frontierele maritime sunt cum sunt. Dacă cineva are altă părere decât ce spune dreptul internațional, de ce spune Frontexul, Frontexul ne-a evaluat și ne-a spus că păzim bine frontierele atâta timp cât păzim bine frontierele maritime, de altfel salvăm oameni, oameni care riscă să se nece, le aducem la țărm. Dacă cineva are dovezi că nu facem asta, n-are decât să o spună. Avem toate serviciile necesare de ani de zile. Nu toate țările de la Visegrad, unele țări de la Visegrad spun Grecia nu păzește bine frontierele. Nu e adevărat. Grecia își păzește foarte bine frontierele și respectă, și respectă obligațiile conform dreptului internațional. Și închei spunând că deplasările secundare spre Europa s-au oprit. Deplasările secundare din Grecia spre Europa sunt altceva astăzi aceste deplasări secundare se află la nivelul din 2008, când lucrurile erau sub control. Niciodată numărul refugiaților nu poate fi redus la zero, dar ne aflăm la nivelul din 2008. Să nu uitați, vă mulțumesc pentru atenție, îmi cer scuze dacă nu am răspuns cuiva. Sper că ne vom revedea pentru a discuta din nou despre acest subiect. Mulțumesc. Um, Minister Mushalis Ioannis, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Cred că mă exprim în numele tuturor colegilor când spun că dorința dumneavoastră de a veni aici la comisia noastră des um, este foarte apreciată. Vă mulțumim pentru schimbul de opinii. După cum vedeți, realitatea și viața de zi cu zi continuă cum continuă. Știu că veți avea și discuții cu anumiți colegi și cu siguranță um, colegii apreciază și acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, spune domnul ministru. Președintele, dragi colegi, vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră. Doresc Să trecem acum la cele două puncte pe care trebuie să mai discutăm înainte de voturi. Punctul 6 mai întâi. E vorba de discutarea proiectului de aviz privind regulile financiare care se aplică în cazul bugetului general al Uniunii. Știu că nu mă ascultă nimeni, dar trebuie să abordăm și acest punct. Domnul Vioti e înlocuit de doamna Sipăl. Um, Va prezenta acum uh, modificările la propunerea Comisiei. Deci, Domnul Vioti nu e prezent, așa că prezintă doamna Zipel. Birgit, te rog cât de repede. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc mult, domnule președinte. Din păcate, raportorul nostru, Daniele Vioti, nu poate fi prezent în această dimineață, dar mi-a transmis observațiile sale și vi le voi prezenta acum. Începe printr-o observa- observație generală. Spune că propunerea comisiei poate fi uh, ameliorată din perspectiva Comisiei Libe și adaugă cinci puncte concrete. Întâi, regulamentul financiar revizuit trebuie să includă linii bugetare pentru angajamentele și plățile pentru diferitele obiecte și priorități din același fond al Uniunii. Astfel, comisiile vor putea face control bugetar în diferitele politici. Apoi, în al doilea rând, statele membre folosesc diverse metode contabile și când natura cheltuielii și costul sunt identice. Deci, cerem încurajarea folosirii um, opțiunii cu costuri simplificate. În al treilea rând, cerem mai multă transparență în gestionarea agențiilor Uniunii pentru, și să ne asigurăm că membrii Consiliului de Administrație și a Comitetului de Pilotaj ale agențiilor descentralizate și executive să publice sistematic declarații de interese pe site-ul web al agențiilor, declarații standardizate dar care să țină cont de specificitatea fiecarei agenții. Al patrulea punct, când vine vorba de măsurile de control de către statele membre, propunerea limitează um, posibilitatea de a conta pe evaluările și auditurile altor state membre. Unele state membre realizează astfel de audituri de succes. De aceea cerem Comisiei să cere pe măsuri de succes aplicate pentru că oferă valoare adăugată din perspectiva gestionării fiscurilor. În fine, regulamentul financiar revizuit extinde folosirea fondurilor fiduciare ale Uniunii uh, pentru acțiuni din cadrul Uniunii. Uh, aici adaugă trei elemente fondurile fiduciare ale Uniunii sunt un instrument de finanțare controversat. Trebuie folosite doar în anumite circunstanțe, pentru că exclud Parlamentul din procedura de control bugetar. Nu trebuie să finanțeze din acestea acțiuni interne și externe ale Uniunii în același timp și, în fine, fondurile fiduciare ale Uniunii trebuie să fie folosite doar pentru acțiuni în care proporția contribuției părților terțe este semnificativă, adică mai mult din 66% pe întreaga perioadă de viață a fondului și este indispensabilă. Deci, acestea sunt primele observații ale raportorului și acum voi asculta uh, cu interes contribuțiile colegilor. Domnul Tomas Cedovski de la PPE are o contribuție. Domnule președinte, spune domnul Zdehovski, foarte pe scurt, pentru că am repet de trei ani acest lucru. Iată, mă repet din nou, dar uh, repetiția e mama învățăturii. Deci, punct cu punct. Mulțumesc mai întâi domnului Vioti pentru propunere, deși este uh, un raport, un aviz tehnic și Comisia Libe are competențe limitate aici. Trebuie să luptăm să obținem suficientă flexibilitate în bugetul Uniunii Europene. pentru ca finanțarea să fie acordată rapid și eficient, mai ales în momente de criză. Acest obiectiv trebuie să meargă mână în mână cu controle pe măsură asupra finanțării. Deci trebuie să existe un echilibru între flexibilitate și control. Alt aspect este transferul de fonduri din domeniul cu surplus spre domenii unde nu există fonduri suficiente. Iată, gândiți-vă la cazul agriculturii. În fiecare an uh, se consacră agriculturii fonduri, multe fonduri care uneori se pierd, în schimb lipsești finanțările, finanțările în domeniul uh, crizei migranților. În fine, cred că bugetul Uniunii Europene trebuie să fie mai bine structurat, așa cum a spus și domnul Vioti, pe politici, linii bugetare pe politici și pe prioritățile lor. Din păcate, Nomenclatura bugetară este deja stabilită prin regulile bugetare, așa că diferitele linii obiective eh, se suprapun. Și în altă parte trebuie să se discute modul în care poate fi organizat altfel bugetul. În fine, în legătură cu fondurile fiduciare, aș dori să spun de legătură cu propunerea raportorului că, din punctul meu de vedere, crearea de fonduri fiduciare nu trebuie să ducă la nefinanțarea suficientă a altor priorități, de exemplu, uh, migrația. Apoi, în legătură cu agențiile descentralizate, nu sunt de acord cu propunerea socialiștilor și democraților agențiile executive și descentralizate au temeiuri juridice diferite, deci nu pot fi tratate toate la fel, este imposibil acest lucru, este imposibil să se standardizeze declarația de interese, de exemplu, așa cum propune raportorul. Deci vom discuta, sper să ajungem la un amendament de compromis. Mulțumesc! I'm sorry that uh, we had to squeeze this item. It's... Îmi pare rău că trebuie să scurtăm discuția la acest subiect. E clar că s-ar fi putut spune mai, mai multe. Termenul pentru amendamente este 17 martie. Acum îl întreb pe Peter Lize dacă în două-trei minute dorește să ne vorbește despre trilogurile privind Agenția Uniunii pentru Azil. Te rog. Mulțumesc foarte pe scurt. Am avut deja două triloguri care au avut loc pe 7 februarie și ieri. Ambele au fost utile, cred. Am uh, avansat bine. Bineînțeles, există diferențe între Consiliul pe de o parte și abordarea Parlamentului pe de altă parte, când vine vorba de această agenție. Parlamentul dorește o agenție puternică și independentă, care uh, să ajute statele membre, să ofere acest ajutor atât de necesar statelor membre și, bineînțeles, statele membre doresc să influențeze această agenție, ca de obicei. Am avut uh, la negocieri diverse puncte disputate. Vă dau câteva exemple, fără a intra în, în detalii. Cea mai mare problemă este monitorizarea. Am discutat despre la sfârșitul negocierilor. Avem divergențe în legătură cu formarea, în legătură cu echilibrul uh, de prerogative între directorul executiv și Consiliul de Administrație, lucruri obișnuite. Dar doresc să subliniez că atmosfera de lucru, de cooperare la trilog uh, este una pozitivă între Comisie, Consiliu și Parlament avem multe reuniuni tehnice și cred că avansăm bine la acestea, deci sunt absolut sigur că vom reuși să terminăm procedura în timpul președinției malteze, probabil la jumătatea lui mai și sper că între timp să vă raportez din nou despre cum merge acest trilog. Da, mulțumesc, Peter. Ce bine că te-ai limitat la 3 minute. Dau cuvântul domnului Coelho pentru 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi să-i mulțumesc lui Peter pentru ceea ce face și pentru spiritul de cooperare și doresc să fac două observații scurte. Mai întâi doresc să subliniez că instituțiile au căzut de acord în legătură cu noul temei juridic uh, Uh, care trebuie să funcționeze cât de repede, dar Consiliul a hotărât să modifice structura propunerii Comisiei, în ciuda faptului că încă nu înțeleg de ce, mă tem că această schimbare vă duce la întârzieri nedorite în negocieri. Și ultima mea observație este pentru a suprimia importanța unei agenții uh, Uh, puternice care să poată să ajute statele membre în perioade de crize, dar și o agenție care să poată să prevină crizele. Nu dorim să adoptăm un nou temei juridic doar de dragul aparențelor. Uniunea Europeană trebuie să asigure funcționarea sistemului comun european de azil și pentru a face acest lucru statele membre trebuie să respecte regulile uh, în legătură cu care cad de acord acum. Dacă nu, trebuie să putem să acționăm rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc încă o dată, Peter, pentru tot ceea ce ai făcut uh, pentru acest dosar. Mă stresați. Vă rog să interveniți foarte pe scurt, doar 30 de secunde celor care abia au sosit în sală, vreau să vă explic care e problema. Dimineața a fost foarte uh, încărcată și mă stresează faptul că sunt atât de multe solicitări de luarea cuvântului. Până acum am sprijinit strategia raportorului. Mulțumesc! You're embarrassing me with your brevity. Ați uh, intervenit atât de scurt uh, încât uh, mi-e jenă. Ehm, după ceea ce am spus adineauri. Domnul Boni are acum cuvântul pentru a ne vorbi despre următorul raport. E vorba de trilogul privind liberalizarea vizelor pentru Ucraina. Ehm, colegul nostru înlocuiește pe doamna Gabriel. Domnule președinte, dragi colegi, în numele doamnei Maria Gabriel, raportor pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii ucrainieni, Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte. Mai întâi, doamna raportor dorește să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru excelenta colaborare de-a lungul întregului proces. Săptămâna trecută, pe 28 februarie, s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu privind liber, procesul de liberalizare a vizelor pentru Ucraina. Acest acord a fost confirmat uh, de Coreper două zile mai târziu. Astăzi uh, este rândul uh, Comisiei Libe să transmită un mesaj clar de sprijin al eliminării vizelor pentru cetățenii ucrainieni. Ucraina a respectat toate criteriile Uniunii Europene și chiar a depășit așteptările în ceea ce privește durabilitatea reformelor, s-au făcut pași înainte importanți în domeniul securității, gestionării uh, granițelor și a migrației și în relațiile externe și drepturile fundamentale. Doamna raportor ne cere să confirmăm astăzi principiul că toate țările care respectă criteriile stabilite de Comisia Europeană trebuie să poată să beneficieze Um, de liberalizare a vizelor. După confirmarea de Comisia Libe, încercăm să facem în așa fel încât regulile să intre în vigoare cât de repede, cel mai târziu în iunie 2017, sperăm. Vă mulțumesc în numele colegei mele, dar și în numele meu doresc să o felicit pe Maria pentru Um, a tot ceea ce a făcut în acest dosar și pentru succesul cu care l-a dus până la capăt. Mulțumesc, o felicităm și noi. Dragi colegi, acum am ajuns la voturi. Și trecem la primul vot. Votăm raportul Gabriel privind Ucraina. Urez bun venit invitaților noștri care sunt prezenți la vot. În urma acordului de la ultimul trilog de pe 27 februarie și confirmarea din Coreper, un, o solicitare de respectare a regulamentului. Um, intervenția din sală e fără microfon. Ok, anyone who, doesn't have, their, anyone who doesn't have their voting card can... Yeah. Cine nu are cardul de vot poate să voteze prin ridicare de mână. Deci, după cum am spus, la ultimul trilog de pe 27 februarie și după confirmarea Uh, din uh, Coreper putem vota acum liberalizarea vizelor pentru Ucraina. Domnul Boni tocmai ne-a dat explicațiile. Presupun că nu dorește să intervină din nou. Ok, okay, fine, you know, it's important for Ukraine. Știu că e un lucru important pentru Ucraina. Să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Okay, we go straight to the next vote. Mergem la următorul vot. Okay. So the vote um, uniform format for residents. Format uniform pentru eh, permisele de ședere pentru cetățenii țărilor terțe. Doamna Iusi Halaho este raportor. Putem să trecem la vot. Vot apel cu, ap eh, cu apel nominal, vot final. Aveți eh, posibilitatea să votați acum. Vote is closed. Închis votul. 43 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, doamnei raportor. Și votăm acum decizia de a intra în negocieri. Votul s-a deschis. Am închis votul. Se adoptă 41 pentru, 2 împotrivă și o abținere. <clears throat> Felicitări și am terminat cu voturile. Dragi colegi, uh, mergem direct la punctul 11. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți cât se poate de în liniște. Punctul 11 de polina de zi, așadar, dragi colegi, e vorba de rezoluția din 11 martie ce privește uh, abuzurile sexuale împotriva copiilor pe internet. Încă o dată solicit uh, liniște în sală. Este vorba deci de această rezoluție pe care v-am menționat-o. It's an important item for some of the colleagues. Pentru anumiți colegi de aici care rămân în sală, este un subiect deosebit de important. Vă rog încă o dată să părăsiți sala în liniște. Dragi colegi, în acest dosar, data limită de transpunere pentru statele membre era de... Domnul președinte, să întrerupe din nou. Data de transpunere era 18 decembrie pentru statele membre și trebuia să se facă și o analiză în profunzime a situației uh, implementării uh, directivei. Pe 16 decembrie, Comisia Pro a publicat primele informații în acest sens, raportul respectiv, în lumina articolului 25, uh, care vizează evaluarea implementării. Era vorba de măsuri privitoare la blocarea sau ștergerea unor pagini care conțin uh, și transmit uh, imagini pedopornografice. Acum uh, aș da cuvântul. Se pare că comisia nu este prezentă. Da, vreau să dau cuvântul comisiei, dar comisia nu a venit încă. Facem o mică pauză, dragi colegi, îmi pare rău. Așteptăm sosirea comisiei ca să ne uh, prezinte raportul de punere în aplicare. Poate ar fi trebuit să verific mai devreme programul lor. În sfârșit, o dimineață mai deosebită. This, this is true. The commission is late, Brigitte, that's true.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 Avem reprezentantul Comisiei care a sosit. V-ați instalat confortabil? Da. Bun. Foarte bine. Am făcut prezentarea deja, deci puteți să ne prezentați acest raport de uh, implementare. Vă rog. E vorba de abuzul sexual împotriva copiilor pe internet. Bună ziua! Mă numesc Graham Wilmer și fac parte din uh, Departamentul de Criminalitate Cibernetică de la uh, DG Home. Mă ocup într-adevăr de acest dosar pe care l-ați menționat. Directiva omonimă este un uh, dosar legislativ uh, cuprinzător care permite combaterea unei serii întregi de infracțiuni în acest domeniu. E vorba de urmărirea, condamnarea, dar și prevenirea acestor acte. În decembrie Comisia adoptă două rapoarte. Ele se concentrează pe măsurile luate deja de statele membre pentru transpunerea directivei și nu se evaluează conformitatea acestor măsuri. Verificările de transpunere evaluează ceea ce fac statele membre pentru a transpune toate elementele directivei. Acest proces s-a încheiat, pe când evaluarea de conformitate este în curs și asta va însemna că vom avea o serie de dialoguri bilaterale cu statele membre. M-aș întoarce la cele două rapoarte menționate. În primul rând, raportul general este redactat în lumina articolului 25 și am uh, concluzionat că s-au făcut progrese mari, foarte mari în statele membre în ceea ce privește modificarea codului penal și a altor legislații sectoriale, în fluidizarea procedurilor, precum și în ce privește schemele de cooperare pentru a îmbunătăți cooperarea între actorii vizați. Există trei domenii unde se pot face mai multe. În primul rând, prevenirea se pare să fie că este veriga slabă în multe state membre. E vorba de măsuri de prevenire și de intervenție, uh, voluntare sau nu, uh, precum și uh, astfel de programe în cursul anchetelor care au loc. Ideea este de a sprijini, de a proteja victimele copii, mai ales când vârsta victimelor este nesigură, apoi sprijin asistență pentru familiile victimelor, precum și protecția minorului respectiv în cursul uh, anchetelor. În sfârșit, un alt domeniu unde mai trebuie făcute progrese se referă la anchetarea și condamnarea articolelor care vizează direct dreptul penal. În primul rând, uh, amenințări apoi exploatare sexuală care obligă copiii să participe la acte pornografice, precum și accesul intenționat la astfel de pornografie infantilă. Iată care sunt principalele concluzii ale acestui raport. Dar articolul 25 mai prevede și un uh, raport specific care vizează închiderea anumitor uh, site-uri web. S-au făcut progrese în multe state membre în ceea ce privește uh, ștergerea, închiderea acestor site-uri care promovează materiale pedopornografice. Însă ne așteaptă o serie de provocări, de pildă o serie de garanții în statele membre când au, au loc astfel de acțiuni de blocare a site-urilor de internet și eliminarea rapidă a acestor surse de informații pe uh, teritoriul statului membru respectiv și avem o rezoluție în acest sens a Parlamentului European din 2016 care trebuie să fie și a, luată în considerare. Raportul așadar vizează existența sau nu a unor legi în acest sens și nu evaluează modul în care aceste acte legislative chiar funcționează în practică. Înainte de a vorbi despre modificarea directivei, cred că trebuie făcute eforturi pentru a implementa, cum se cuvine, directiva actuală. Vom continua această monitorizare pentru ca implementarea să fie făcută în mod satisfăcător. Asta în mo- două moduri. În primul rând, o verificare juridică pentru a vedea în ce măsură statele membre chiar transpun și implementează toate aceste măsuri și ne vom folosi de prerogativele conferite de tratate pentru a face această verificare de conformitate. Apoi vom avea un schimb de bune practici în toată Uniunea Europeană și vom vedea și cum putem să finanțăm anumite proiecte țintite, de pildă combaterea diseminării de materiale prin crearea unei rețele de hotline care este sprijinită de o serie de participanți din sectorul internet. Apoi se va da și un grant de peste 3 milioane de euro pentru a îmbunătăți uh, baza de date uh, care se referă la infractorii din acest domeniu. Și mai sunt și alte inițiative în cadrul Connecting Europe Facility. De asemenea, vom uh, facilita coordonarea globală și schimbul de bune practici, uh, angajându-ne în cadrul alianței care luptă împotriva abuzurilor sexuale ale copiilor și uh, care astfel își dorește accelerarea anchetelor și protejarea victimelor acestor flageluri. În Regatul Unit avem o inițiativă numită We Protect. Va exista o fuziune acestui program cu uh, această platformă. Ea va cuprinde astfel foarte multe organizații uh, naționale care se ocupă de asta. În orice caz, transpunerea directivei pare să fie un mare pas înainte, însă, așa cum ați spus în rezoluția dumneavoastră din 2015, e loc și de mai bine și vom vedea ce se poate face asta uh, astfel în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Foarte interesant. Vă mulțumesc. <clears throat> Acum, doamna Ana Maria Corața Bilt este raportor, îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Claude, mulțumesc și comisiei pentru aceste două uh, rapoarte excelente care vor constitui o bază de lucru pentru noi. Suntem de acord cu diagnosticul pus de comisie. Pe de altă parte, sunt multe alte lucruri de făcut uh, și mai ales să vedem cum funcționează directiva efectiv în acest sens. Sperăm că Comisia ne va da mai mult de analizat. Avem o întâlnire în aprilie. Știm că nu este simplu să obții astfel de informații de la statele membre, dar noi încă suntem cumva nemulțumiți de nivelul de informații primit până acum. Uh, Parlamentul, prin serviciul său de cercetare, a realizat un studiu care subliniază un aspect printre altele care trebuie îmbunătățit. Este vorba de tot ce înseamnă prevenire. Împreună cu echipa de raportor din umbră ne-am întâlnit deja pentru o activitate preliminară. Am lucrat mult pe acest subiect la PP. Mulți dintre noi am fost șocați de ce ne-a spus Europolul și Interpolul, de altfel, pe aceste subiecte, mai ales când vine vorba de acel dark web, uh, și de exploatarea unor copii, unor bebeluși, chiar de 2 ani. Este foarte clar că, da, statele membre au făcut progrese în acest sens și uh, au implementat directiva, iar ONG-urile, societatea civilă au făcut multe pentru conștientizare, pentru sensibilizare, pentru a da un glas uh, victimelor, însă să nu uităm că directiva vizează atât crimele comise pe internet, cât și uh, sau infracțiunile penale, cât și cele din afara uh, internetului. Și în ce privește sancțiunile, și acestea sunt uh, vizate. Deci tot ce înseamnă infracțiuni împotriva copiilor, nu numai pe internet. Încă o dată, nu e vorba aici despre libertatea internetului, nu despre asta e vorba, vreau să subliniez. Este vorba de combaterea infracționalității și unor crime comise împotriva celor mai inocenți dintre noi. E vorba de copii. Și sper ca lucrurile să fie cât se poate de clare în acest sens. Și atunci, ce vom face? Cum vom proceda? Criminalitatea, criminalitatea transfrontalieră este uh, o mare problemă. Asta înseamnă mai multă cooperare între statele membre necesară. Iar rețelele de infractori în acest domeniu sunt nici în ce mai sofisticate. Iar uh, operatorii, autoritățile trebuie să coopereze pentru a face mai multe pe viitor. Și există multe metode noi uh, de lucru ale acestor infractori și criminali pe internet. Raportul arată care sunt punctele slabe um, ale implementării directivei, dar o face în mod uh, proactiv, în mod constructiv, se dau uh, recomandări, ar trebui să se dea mai multe recomandări statelor membre despre cum să facă, cum să facă mai bine pentru a facilita aplicarea și pentru mai multă certitudine juridică, dar să se vadă și mai bine care sunt noile tendințe și evoluții care au apărut, din păcate, după ce directiva a fost uh, aprobată, adoptată. Știm că există acest decalaj de 3-4 ani pentru punerea în aplicare de pildă uh, uh, revenge pornography sau uh, extorsiunea sexuală și așa mai departe. Sunt noi și noi uh, infracțiuni, uh, un blestem pentru generații și generații de tineri acum. Și spun asta pentru că foarte mulți tineri sunt distruși uh, din cauza acestor probleme. Se comit sinucineri este o mare problemă. Sunt tineri care se sinucid live pe Facebook. Și am primit tot felul de uh, mărturii în legătură cu modul în care foștii prieteni uh, se uh, răzbună pe internet, uh, violuri la discotecă, filmulețul respectiv difuzat pe internet. Uh, cu pretextul că o să fie ceva comic și apoi persoana respectivă se sinucide. Este o, pur și simplu o banalizare, normalizare a unor crime și infracțiuni groaznice și a unor uh, abuzuri sexuale împotriva fetelor și tinerelor. Deci trebuie să lucrăm și mai mult cu reprezentanții acestui sector, acestei industrii. Mai multe parteneriate sunt necesare să încurajăm să investească în noi posibilități de a identifica victimele ca să coopereze mai bine cu autoritățile uh, polițienești și judiciare. Iar PPE va prezenta un studiu a unei asociații, un studiu foarte bun, tocmai, care arată modul în care acest fenomen al abuzării sexuale a copiilor pe internet uh, este atât de prezent pe, uh, pe internet, vă spunem. Uh, trebuie cumva identificați infractorii potențiali și ce facem și cu recidivele. Astea sunt o mare problemă. Aceiași indivizi comit aceleași infracțiuni și se dau la aceleași lucruri tot timpul. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu acești uh, infractori uh, sexuali, care este profilul lor, care este motivația lor, iar statele membre trebuie să poată să împărtășească acest gen de informații între ele. Comisia sublinia cât de importante sunt acele hotline-uri și așa mai departe. Mă bucur că sporesc și bugetul aici. Toate astea pentru o cooperare și, bineînțeles, e necesară și o mai mare cooperare judiciară. Ehm, domnule președinte, având în vedere cum se prezintă eh, eh, raportul, eh, pot să vă spun că sunt destul de încrezătoare. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună cu raportorii din umbră și cu comisia. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem direct la raportorii din umbră. Domnul Scripec și doamna Grisbeck nu sunt aici, deci... A, Vorbiți pentru toți, am înțeles. So, three shadows. Um, shadows. You know... Știi că o să fie o zi din aia. Cinci, să fie cinci raportori din umbră? Bigit de la SND. Știu că vă interesează subiectul, dar asta e astăzi, nu mai pot. Mulțumesc, domnule președinte, nu-i nicio problemă. Din păcate, Miriam Dali, care e raportoarea noastră din umbră, nu poate veni pentru a lua cuvântul uh, aici, pentru că a trebuit să se întoarcă în țara sa. Așa că o să-i prezint uh, câteva uh, idei în această dimineață. În primul rând, salutăm raportul de punere în aplicare al Comisiei, deși se pare că le-a luat cam mult, mai mult decât ne așteptam inițial. Însă acum textul este în vigoare și iată că putem să avem această dezbatere la comisia noastră. Ambele prezentări au uh, clarificat diferențele între statele membre și au identificat domeniile în care fiecare stat membru trebuie să facă mai multe pentru a proteja copiii. Dar merită să remarcăm și că multe dintre informațiile oferite de statele membre nu sunt suficient de concludente Așadar, întregul potențial al raportului de punere în aplicare nu este exploatat. Raportoarea noastră din umbră intenționează să se refere la nevoia de a combate tot mai multe fenomene care câștigă teren, cum ar fi pornografia de răzbunare dorește să se refere la necesitatea de a se crea campanii de informare și necesitatea ca întreprinderile din domeniu să aibă un rol mai proactiv pentru a combate aceste fenomene online. Trebuie să se remarce că giganții media socială, cum e Facebook, nu au criticat suficient 80 uh, din uh, chestiunile menționate de BBC în legătură cu imagini de pornografie infantilă. Trebuie să avem reguli care să permită protecția copiilor și a drepturilor lor și drepturile fundamentale ale cetățenilor care respectă legea. Și pe această notă, raportoarea din umbră așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu raportoarea și ceilalți raportori din umbră pe acest dosar în următoarele luni și așteaptă cu nerăbdare audierea uh, pe această temă din mai. Eh, um, Mulțumesc, Birgit. Domnul Scripec de la ECR. <clears throat> Uh, Mulțumesc. Aș vrea să pun câteva întrebări comisiei. Uh, comisia pare mulțumită de modul în care s-a realizat transpunerea în statele membre și nu va propune amendamente, însă ce se întâmplă cu copiii aflați în situație de sclavie sexuală la ora actuală? Ce intenționează Comisia să facă pentru a preveni consumul de pornografie infantilă? Și ce mă interesează îndeosebi, reducerea cererii de prostituție prin adoptarea modelului suedez și știți la ce mă refer? Este un model în care clienții sunt urmăriți în justiție. Poate că un mecanism similar ar putea să accelereze eficacitatea acestei directive. Iar acum uh, aș dori să vorbesc și slovacă. Pot să vorbesc slovacă? Right. Thank you. <clears throat> Așadar, de când stăm noi aici și discutăm despre punerea în aplicare a acestui act legislativ, au fost abuzați copii în statele noastre membre. Cred că este o problemă foarte importantă, foarte stresantă, foarte gravă pentru toți cei uh, dintre noi care au copii. Eforturile noastre referitoare la transpunere sunt foarte importante. Există 600 de prevederi legale pentru protecția victimelor abuzurilor și punerea în aplicare trebuie să fie dusă la bun sfârșit. Știm cu toții că este o problemă complicată, știm că și cauzele sunt complicate, că există și o dependență de pornografie, inclusiv în rândul pedofililor. Pentru a modifica aceste comportamente, Trebuie să mărim numărul de condamnări, dar trebuie să oferim și asistență, asistență psihologică, ca să uh, se poată modifica pur și simplu mentalitatea acestor oameni. Nu putem să ne așteptăm uh, ca oamenii pur și simplu să-și schimbe comportamentul și să renunțe la pornografie, mai ales la cea infantilă. E vorba de cazuri foarte grave de dependență și uh, modificarea comportamentului dependenților este necesară. Trebuie de asemenea să ne preocupe prezentarea sexualității în uh, presă. Uh, eu am început pe plan național o campanie ca să um, arăt că corpurile goale nu ar trebui prezentate în media, deși există libertatea de exprimare și dorim să o protejăm. Însă societatea nu trebuie să mai considere că corpurile goale sunt mărfuri sau sunt mărfuri fără conținut. Uh, și uh, trebuie de asemenea să ne preocupe dependența de sex. Nici copiii și nici adulții nu trebuie să vadă atât de ușor corpuri goale, pentru că așa se strânește dependența și se ajunge la pornografie și chiar pornografie infantilă. E vorba de abuzul de copii, abuzul sexual. Se profită de frumusețea și de inocența copiilor. Și cred că este datoria noastră să protejăm inocența copiilor. Iar eu, ca raportor din umbră, voi, o voi susține pe raportoare și uh, mă voi strădui împreună cu ea să găsim soluții pentru ca statele membre să pună cât mai rapid și mai eficient în aplicare acest text. Mulțumesc! Uh, Audi Shadow is Natalie Griesbeck. Natalie. Natalie Griesbeck, de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt câteva cuvinte despre acest text. Cred că este un text foarte important, atât pe plan strategic, cât în ceea ce privește protecția ființelor celor mai vulnerabile, cât și în ceea ce privește imaginea pe care și-o fac cetățenii despre Europa. Cred că am așteptat suficient de mult și mulțumesc Comisiei că a făcut această prezentare la care s-au referit și colegii. Cred că situația este urgentă, într-un fel, pentru că e drept că avem multe dosare, suntem copleșiți de dosare importante, însă pe acest dosar s-a lucrat deja foarte mult. Și unii și alții uh, suntem uh, alertați de situația din statele membre și de uh, faptul că situația e urgentă. Ne-au spus ONG-urile, ne-a spus Europolul până acum și, de asemenea, am primit diferite alte informații referitoare la acest domeniu, care este copleșitor, după cum a spus Ana Maria Dinauri. Ce se întâmplă pe net și offline este dezgustător și chiar monstruos din anumite puncte de vedere. Și cred că Ana Maria a făcut bine atunci când a spus că nu trebuie să deviem către libertate pe internet sau nu, ci să ne concentrăm lucrările uh, spre un schimb de bune practici, spre susținerea statelor membre, pentru ca aceste acte să fie uh, considerate infracțiuni. Tot ce ține de violență sexuală la adresa copiilor. Două seturi de întrebări, deși uh, nu prea mai facem față, dat fiind timpul, uh, dată fiind ora înaintată. Se spune clar în raport, se spune cu mult, rea, cu mult realism că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Așa se spune în raport, pentru ca directiva să își îndeplinească potențialul, trebuie puse în aplicare toate aceste dispoziții de către statele membre. Deci, uh, tot ceea ce ține de asistență și caracter penal, însă vedem că de șase ani lucrăm la această directivă, transpunerea s-a făcut, însă disparitățile sunt atât de mari între articolele directivei, încât se ajunge la un patchwork uh, care nu e nici prea eficient, nici prea inteligent. În fine, poate că este, însă trebuie să existe mai multe obstacole majore care să explice această întârziere în ceea ce privește o situație atât de importantă. În ceea ce privește, deci, semnalarea, sunt obstacole și uh, în ceea ce privește conținuturile pe care le-ați menționat dumneavoastră și uh, mijloacele puse în aplicare de state în legătură cu aceste conținuturi, adică hotline-urile. Ați spus-o, dar sunt mai multe modele, atât uh, la ONG-uri, la instituțiile publice și private, Ați uh, constatat că există vreun model care funcționează mai bine decât altele? Contează natura juridică a instrumentului folosit? Deci, dintre diferitele instrumente, sunt unele mai eficace decât altele. În al doilea rând, hotline-urile au dotările suficiente. Sunt uh, conținuturi uh, care nu pot fi accesate de cei de la hotline-uri. Deci mă întreb cum pot ei să acționeze dacă nu văd cât de monstruoase sunt imaginile. Și apoi diferiții actori cu care am discutat mi-au explicat că primesc uh, o finanțare la început și după aceea gata. Deci sunt aspecte foarte importante pentru ca statele membre să fie susținute în mod adecvat. Și în încheiere, o ultimă întrebare. În Statele Unite legea impune prin tehnologie un soi de ADN de conținut, adică se poate trasa o imagine de la sfârșit până la început și astfel uh, există o șansă în plus pentru a fi protejate victimele și pentru a fi urmăriți infractorii. Și asta în domeniul uh, pornografiei infantile și ale exploatării sexuale este foarte important. Se folosește această tehnică în Europa? Când? Cum? Uh, se cunosc rezultatele? Nu cumva ar fi bine să se generalizeze? Pentru că astfel s-ar putea urmări cu adevărat uh, infractorii și poate că le-ar mai fi frică puțin. Sau cel puțin ar fi clar că noi ca europeni nu putem tolera așa ceva. Very much, Natalie, and... Mulțumesc! So Ana Maria, we, we... Din păcate am depășit timpul. Jean? Jean nu mai primește cuvântul, am avut o dimineață foarte plină, din păcate. Ana Maria, am depășit ora 1, un minut. Dacă nu cumva vrea comisia să răspundă la întrebarea lui Natalie, eu vreau să mulțumesc raportorilor din umbră să le spun că mă bucur că avem păreri comune și că vom lucra în mod constructiv împreună. Comisia, vreți să răspundeți rapid la întrebarea lui Natalie? Într-o singură frază. Au fost întrebări de la doi membri. O să încerc să răspund cât de repede pot. În legătură cu termenul, da, mai multe state membre au întârziat, ne-au certificat, ne-au um, anunțat foarte târziu cu privire la transpunere și 15 state membre au făcut notificări uh, târzii, însă toate au fost acum încheiate între timp. În ceea ce privește prevenția, suntem de acord, e un aspect cheie ca să ameliorăm situația și să obținem uh, cele mai bune rezultate prin aceste acte legislative. E foarte important uh, să facem acest lucru în următoarele luni și să vedem cum transpun statele membre textul. Vom colabora cu ele pentru a ameliora situația și, uh, dacă este cazul, vom uh, demara procedurile de infringement. În legătură cu modelul suedez, în directivă se menționează deja faptul că nu copilul este uh, considerat vinovat, Reducerea potențială a cererii depinde foarte mult de sprijinul uh, pentru potențialii infractori și acesta este unul din elementele pachetului de măsuri de prevenție uh, din directivă și vom încerca să ameliorăm implementarea acestuia. În ceea ce privește hotline-urile, din câte știu eu, există un singur hotline suntem în legătură cu autoritățile și încercăm să vedem cum putem ameliora situația și susținem schimbul de bune practici. Și în cele din urmă, atitudinea proactivă a industriei și uh, introducerea modelului american. Dați-mi, vă rog, o clipă. So known content can be characterized deci, e nevoie de metode tehnice necesare ca să se poată împiedica reîncărcarea, re-upload-ul pe alte site-uri. Deci, odată ce se identifică o imagine, aceea uh, poate fi scoasă de pe internet pentru viitor. Cred că așa am răspuns la toate întrebările. Mai era ceva cele mai bune practici, cea mai bună legislație. Statele membre trebuie să facă schimb de bune practici între ele și noi le vom încuraja în următoarele luni. Este una din caracteristicile muncii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportul uh, Anei Maria va fi prezentat pe 30 mai, deci mulțumesc tuturor pentru participare și pentru munca depusă. Mulțumesc! Aici se încheie dimineața noastră. Avem uh, o reuniune ciudată, ne mai vedem și după amiază la două și jumătate. Mulțumesc, dragi colegi, cred că ne vedem după amiază.